și colegi. Wir sollten anfangen. Ar trebui să începem. Schön, dass trotz der ungewöhnlichen Anfangszeit an einem Montagnachmittag doch avem uh, o după-amiază foarte încărcată. Sperăm ca pe parcursul după amiezii să ni se mai alăture 2-3 membri. Având în vedere că avem o ordine de zi încărcată, trecem direct la aceasta, începem cu adoptarea ordinii de zi. Pot porni de la premiza că sunteți de acord cu ordinea de zi așa cum a fost ea prezentată. Este evident că da. Prin urmare, ordinea de zi este adoptată în forma prezentă. Trecem acum la comunicările președintei. Înainte de toate, vă spun că avem uh, interpretare în următoarele limbi um, și anume franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, maghiară, polonă, slovenă, bulgară și română. În plus, ca de obicei, vă reamintesc că această întâlnire este transmisă în direct pe internet. Vreau încă o dată să uh, vă reamintesc de, cu căldură de rezoluția noastră referitor la recunoașterea automată a uh, Uh, diplomelor și uh, vă uh, rog să faceți promovare în grupurile voastre pentru că această rezoluție referitoare la recunoașterea automată a diplomelor să fie adoptată cât se poate de curând în plen. Ar fi mare păcat dacă noi, comisia noastră cult, ar formula această rezoluție pentru concluzie, dar pentru con- Consiliu, îmi cer scuze, dar care va fi adoptată doar atunci când deja Consiliul va fi decis totul. Iată, am să le trimit un e-mail coordonatorilor pentru a-i ruga încă o dată să mă sprijine, dar profit de această ocazie pentru a vă ruga să atrageți atenția asupra acestei rezoluții și la grupurile eh, dumneavoastră. Cred că ar fi de mare folos. Închei cu acest punct, reamintindu-vă în continuare de întâlnirea noastră interparlamentară cu Parlamentele Naționale de pe 19 și 20 noiembrie. În acest an ne vom ocupa de anul patrimoniului cultural european, 19-20 noiembrie mai uh, nu e chiar după colț, e adevărat, însă doresc să vă reamintesc că e de mare însemnătate pentru că la întâlnirile trecute din anii anteriori cu reprezentanții parlamentelor naționale am putut face constatarea că mulți membri din parlamentele naționale au fost prezenți, însă când a venit vorba de prezența membrilor din Parlamentul European, aici, ei bine, mai era ceva um, de lucru, lăsa un pic de dorit această prezență, așa că vă rog să vă treceți în calendare această dată. Oricum, deja am transmis uh, un comunicat uh, referitor la datele acestea parlamentelor naționale și săptămâna trecută am trimis invitația finală colegilor. Da, după cum spuneam, Vă rog, uh, luați notă. Și aștept cu mare interes discuțiile de pe 19 și 20 noiembrie, care sunt convinsă că vor fi cât se poate de interesante. Trecem la punctul 3. E vorba de um, avizul referitor la Fondul Social European Plus. Vă atrag acum atenția că termenul pentru amendamente este unul foarte scurt și anume 27 septembrie ora 11 și asta depinde de calendarul din Parlament. Știți că trebuie să ne grăbim cu toții când vine vorba de avizele pentru diferitele comisii și în cazul de față ne confruntăm cu o un calendar deosebit de strâns. Iată de ce termenul limită pentru amendamente este data de 27 septembrie, ora 11. Și având în vedere că eu sunt uh, raportarea, am să fac o scurtă introducere în proiectul meu de aviz. Mi-am prezentat proiectul de aviz la începutul lunii septembrie. Între timp, cred, sper, cel puțin să fie disponibil în toate limbile. După cum știți, comisia noastră participă la această procedură în temeiul articolului 53 plus din regulamentul de procedură. Avem așadar uh, posibilități considerabile ca vizul nostru să se regăsească în uh, raportul final al comisiei și sper că Uh, în următoarele săptămâni să reușim, în urma discuțiilor, să ne punem de acord asupra unui bun numitor comun. După cum știți, Fondul Social European este de peste 60 de ani cel mai bun instrument de finanțare pentru promovarea ocupării forței de muncă și integrării în Uniunea Europeană. Este o investiție directă a Uniunii în oameni. Așa va fi și pe viitor. După spusele Comisiei, dimensiunea socială a Uniunii trebuie întărită pe viitor printr-un nou fond social european, și anume Fondul Social European Plus, prin uh, proiectul de regulament prezentat pe 30 mai pentru Fondul Social European Plus. Fondul Social uh, cunoaște anumite înnoiri. FSE Plus va fi pe viitor principalul instrument pentru a uh, introduce drepturile sociale în pilonul european, în pilonul social, îmi cer scuze, asta înseamnă, printre altele, obiectivul unei înalte cote de ocupare a forței de muncă, o protecție socială echitabilă, șanse egale pentru muncitorii, uh, șanse egale, um, condiții echitabile pentru angajați și condiții de muncă decente. Pe viitor, FSE va include mai multe fonduri existente deja și programe acestea vor fi flexibilizate și simplificate. Cu alte cuvinte, ce aveam uh, în mandatul, ce am făcut în mandatul trecut cu, cu Erasmus, uh, se va aplica și de această dată. E vorba de Fondul Social European, Inițiativa pentru Ocuparea Forței de Muncă în Rândul Tinerilor, Fondul uh, European pentru persoanele cele mai defavorizate, programul pentru cuperarea forței de muncă și investiții sociale, cât și programul pentru sănătate. Unirea tuturor acestor fonduri are trei obiective, și anume îmbunătățirea coerenței și sinergiilor între instrumentele UE complementare, care reprezintă un sprijin important pentru oameni și care au obiectivul de a le îmbunătăți nivelul de trai. În continuare, sporirea flexibilității și permiterea unei mai bune reacții a fondului la ciclurile economice și pentru a face față la provocările întâlnite la nivel european, simplificarea programării fondurilor și administrării acestora, atât uh, în ce privește reducerea poverii administrative pentru autorități cât și pentru beneficiari. O altă modificare importantă o reprezintă asocierea FSE la semestrul european, Statele membre ar trebui pe viitor să aloce o cotă importantă a resurselor FSE pentru aplicarea provocărilor cu care se confruntă, care au fost identificate în cadrul semestrului european. Cum se va face însă în practică, um, cum se va realiza totul în practică, rămâne însă de văzut, deoarece propunerea Comisiei e în continuare vagă la acest capitol. Propunerea are e clar punctele sale forte, însă, din punctul meu de vedere, um, lasă de dorit pe aici pe acolo. Iată de ce am scos în evidență aceste lacune în avizul meu și um, am înaintat 29 de amendamente. Din punctul meu de vedere, această cuplare a FSE Plus cu semestrul european, cât și recomandările specifice de țară, subminează natura FSE și anume promovarea um, unității între regiuni. Iată de ce am înaintat amendamente pentru ca statele membre, independent de semestrul european și de recomandările specifice de țară, să poată în continuare finanța strategii regionale din FSE. Am uh, înaintat și amendamente când vine vorba de distribuirea resurselor bugetare, pentru că din textul Comisiei nu este foarte clar cât anume trebuie să investească statele membre pentru incluziunea socială. Trebuie să se, clasic, să se clarifice, după părerea mea, că 25% să fie alocat incluziunii sociale și un 2% suplimentar pentru persoanele cele mai defavorizate. În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, cred că trebuie să punem mai mulți bani la bătaie. Iată de ce am majorat cota de la 10 la 15%, cel puțin asta e propunerea mea. În plus, propun ca statele membre unde așa numita cotă net se află sub media europeană, um, acei tineri care nu se află nici uh, în, într-un loc de muncă, nici în educație, ar uh, trebui în continuare um, să beneficieze de asistență din FSE. De pildă, în Germania, cota acestor tineri se află sub media Uniunii, însă există regiuni în uh, Germania de Est unde cota este peste media europeană. Dacă Comisia s-ar referi doar la nivelul uh, Uh, național al acestei cote, regiunile respective nu ar mai beneficia de fonduri. Trebuie să ținem cont așadar că există în continuare regiuni care sunt lovite uh, puternic de șomajul în rândul tinerilor. Iată de ce am înaintat acest amendament. În calitate de raportoare pentru Comisia CULT, Printre obiectivele principale se numără și introducerea celor măsuri bazate pe cultură pentru a promova incluziunea socială de, pentru a spori mobilitatea oamenilor, pentru a împiedica abandonul școlar, pentru a îmbunătăți reintegrarea în sistemul școlar și pentru a proteja copiii de sărăcia transgenerațională. Până la termenul limită pentru amendamente, voi mai înainta o serie de amendamente, având însă în vedere calendarul foarte strâns cu care ne confruntăm, uh, nu am putut lua în calcul toate aspectele în uh, proiectul meu de aviz, iată de ce voi înainta amendamente care se concentrează în primul rând pe un accent sporit pe minorități, diversificarea personalului din învățământ, uh, accentul pus pe uh, învățământul timpuriu, folosirea FSE Plus pentru o mai bună incluziune în Erasmus. Aici ar trebui să existe o puntă de legătură între cele două programe, însă până acum, din păcate, Comisia nu a putut uh, să ne explice ce formă va lua această puntă de legătură între cele două programe și cum se va traduce în practică. Și, în cele din urmă, să ținem cont și de rolul pe care îl joacă sportul pentru incluziunea socială. Multe din aceste puncte de interes uh, au uh, beneficiat de atenția colegelor și colegilor. Iată de ce doresc acum să vă reamintesc că în această săptămână am uh, planificat o altă întâlnire. Raportorii din umbră și echipele lor au primit deja invitația la această întâlnire înainte de uh, vacanța de vară. Cred că propunerea pe care ne-a prezentat-o Comisia poate fi îmbunătățită, iată de ce. Aștept cu mare interes propunerea voastră și sugestiile pe care le-ați putea avea. Sunt convinsă că putem transmite Comisiei competente pe fond pentru ocuparea forței de muncă un mesaj clar și că sugestiile noastre se vor regăsi în varianta finală a raportului, mai ales ținând cont de competențele speciale pe care le avem în acest dosar. Acum urmează raportorii din umbră. Deocamdată, din raportorii din umbră, doar doi sunt prezenți. Iată de ce începem cu doamna Evans. Două-trei minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru un aviz foarte bun. Cred că ați făcut niște recomandări foarte bune despre cum ar trebui îmbunătățită propunerea Comisiei. De fapt, sunt multe puncte din această propunere a Comisiei pe care le-am salutat, în special concentrarea pe tineri, pe care ați subliniat-o deja. Și susțin ideea ca alocarea fondurilor, 25% uh, să se facă în management comun cu obiective specifice pentru incluziunea socială, pentru că știm cât de important este pentru grupurile dezavantajate, cum ar fi șomerii de lungă durată, copii, comunități marginalizate, să fie identificate ca atare aceste grupuri în această politică și rolul culturii trebuie subliniat pentru că accesul la cultură este important pentru îmbunătățirea coeziunii sociale și trebuie să, așa cum spuneam, spuneați, trebuie să vedem cum pot funcționa programe cum este Erasmus în complementaritate cu ESF+. Ar trebui să menționez că în uh, circunscripția mea în, în țara Galilor, care are niveluri ridicate de finanțare, am avut proiecte de mare succes gestionate în special de o organizație numită Horaitei, care este o rețea a femeilor menită să promoveze egalitatea de gen și prin finanțarea ESF au uh, putut uh, ajuta mii de femei nu doar să-și găsească lucru, da, de lucru, dar și să ajungă în top management, să aibă calificări și așa mai departe. Și e un lucru de care sunt foarte mândră. De asemenea, avem o rețea foarte puternică de colegii și universități, de asemenea implicate în, în proiecte culturale, deci știu cât de eficient poate fi sf ul și cred că trebuie să continuăm să-l facem un program și mai bun în viitor. Frau Bild. Mulțumesc, doamna Bilde. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare că propunerea de regulament a Comisiei este îngrijorătoare, pentru că uh, acordă un loc foarte uh, important integrării migranților, uh, desemnați pudic drept cetățeni ai unor state terțe și ei sunt uh, menționați în uh, dosarul incluziune socială, la care 20% din resursele statelor ar trebui angajate pentru gestiunea partajată, față de doar 10% uh, pentru lupta cu șomajul rândul tinerilor. Și asta spune multe. Asta înseamnă că fondul va fi de acum integrat în semestrul european și Comisia va putea să evalueze politicile migratorii ale statelor membre și chiar să le atace la portofel, să le sancționeze financiar. În mai 2018, conform uh, deciziei Comisiei, Franța a fost uh, criticată în ce privește integrarea pe piața muncii a persoanelor uh, de origine migrantă. Comisia se gândește chiar la măsuri de discriminare pozitivă. Ne imaginăm rezultatul când aceste obiective de primire și integrare a migranților vor fi săpate în piatră. E clar că Comisia încearcă să facă presiuni asupra statelor prin toate mijloacele, cum ar fi Ungaria, care a fost stigmatizată la ultima plenară și cred că aici este vorba de o derivă inacceptabilă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mă uit în sală să văd dacă mai există alți membri care doresc să ia cuvântul, să se pronunțe. Domnule Oflin, vă rog, un minut. Uh, Mulțumesc. Vreau să spun că mi se pare că ați făcut un raport foarte bun, doamnă președinte. Vă referiți însă la slăbiciunea linierii politicilor în domeniul uh, Fondului Social European și ca fost membru al Comisiei Econ uh, pot să spun că așa sunt lucrurile, pentru că am a participat la multe sesiuni la care, ședințe la care domnul Draghi vorbea de uh, iubitele sale și, uh, restructurări și asta aducea la și mai puțină protecție uh, socială, la în, ce, în, întârzierea accesului la pensii, reducerea beneficiilor și așa mai departe. Această uh, parte a Uniunii Europene care este concentrată pe moneda unică pare să meargă complet împotriva obiectivelor pe care le-a stabilit pentru Fondul European Social și nu doar începește reforme structurale, dar și prin politicile macroeconomice impuse unor țări, cum ar fi Grecia, și care în mod garantat uh, trebuia să ridice nivelul de șomaj și asta au și făcut în rândul tinerilor. Deci, uh, din, problema nu este alinierea de politici, ci faptul că aceste programe pot fi doar așa un fel de pansament pe o rană foarte adâncă. Mulțumesc, Silvia Costa, un minut. Mulțumesc pentru acest aviz. Mi se pare cuprinzător și, de asemenea, foarte țintit, pentru că, așa cum ai reamintit de la început, se referă la faptul că uh, trebuie ca măcar un procent uh, din uh, programarea actuală să fie dedicată acestor scopuri, 23 din 27% și apoi important pentru că se pun la oaltă aceste patru fonduri foarte importante și sperăm că asta nu va afecta uh, specificitățile și țintele uh, fixe ale acestor programe. Asta e una dintre preocupările mele și nu știu dacă o să fac amendamente, dar o să recomand o specificitate, o, o țintire. Pentru că în perioada anterioară de programare bugetară, noi am fost foarte preocupați ca regulamentul fondului social, care este destul de complex, complex să nu fie aplicat și fondurile pentru situații de urgență, pentru că, de urgență, pentru că uh, situația e diferită. Deci aici o cerere de clarificare. În al doilea rând, mi se pare important că, ca între noile criterii de repartizare uh, să lucrurile să fie mai clare. Definiția cotei, de asemenea, trebuie să fie uh, clară. Cotei date statelor membre care primesc 12% din resurse. De asemenea, am o întrebare. Ai propus, nu știu, vreau să știu dacă am înțeles bine. E această obligație de a da o cotă suplimentară, ea se aplică și statelor membre care nu au la nivel național, nu ating această medie ridicată, dar care să zicem că au într-o regiune. Deci, din, uh, deci e o întrebare, aș vrea doar un, un răspuns. Nu suntem prea mulți uh, care luăm cuvântul. Deci jumătate de minut mai am. Vreau să știu dacă această cotă care se aplică statelor membre care au numai anumite regiuni cu un nivel uh, important de șomaj în lângă tinerilor. Uh, deci e vorba de fonduri date pe tot anul și nu doar de fonduri suplimentare? Mulțumesc, asta era întrebarea. Bevor ich auf die Frage Înainte de a răspunde la întrebare, mă uit înspre comisie dacă vrea să ia cuvântul. Se pare că nu, așa că trec direct la răspuns la întrebare. În propunere e vorba de faptul că anumite fonduri ar trebui folosite, mai ales când vine vorba de șomajul în rândul tinerilor, atunci când uh, cota net este sub media europeană. Însă ne lovim de fenomenul că, firește, un stat membru pe ansamblu poate să aibă, să înregistrează o cotă sub media europeană, însă în anumite regiuni, regiuni lovite de probleme structurale, să se înregistreze o cotă peste medie. Iată de ce nu mi se pare corect sau echitabil să spunem uh, că doar pentru că statul membru per ansamblu este peste această cotă, atunci acele regiuni eh, care nu au cota, nu se află peste cota europeană, nu pot beneficia de uh, fonduri pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Iată de ce statele membre trebuie să facă un efort și ca acele state care se confruntă cu această problemă să poată beneficia în continuare de ajutor de la FSE+, chiar dacă la nivelul național cota este submedia europeană. Cred că e echitabil și atunci uh, reușim să depășim aceste probleme structurale și să ajungem la un echilibru regional. Helga. Foarte pe scurt, aș vrea să te susțin, Petra, pentru că ieri am avut o dezbatere privind uh, situația din Italia. Și e clar că în Italia nordul o duce mult mai bine decât sudul și cred că ai perfectă dreptate, chiar dacă în, ca, uh, ca stat Italia e într-o situație foarte bună, asta nu înseamnă că toate zonele Italiei sunt în acea situație bună. Deci dacă vrem să avem un impact din punct de vedere al justiției sociale, trebuie să fim capabili să acționăm și de aceea sunt absolut de acord cu tine. În regulă, mulțumesc foarte mult. Mă bucur atunci uh, să primesc viitoarele voastre amendamente și, după cum spuneam, în această săptămână se mai organizează o întâlnire cu actorii implicați, de unde vom mai primi sugestii cu siguranță. Vă reamintesc încă o dată termenul limită pentru, ane- pentru amendamente, 27 septembrie, ora 16. Um, votul este prevăzut pe 8 octombrie și Conform estimărilor, uh, votul în Comisia Competentă pe Fond Ample va avea loc pe 27 noiembrie. După cum puteți constata, calendarul este unul foarte strâns, dar cred că ne vom descurca foarte bine. Vă mulțumesc! Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 4. Aici votăm referitor la un aviz și anume avizul colegului Boșcor referitor la standarde minime pentru minorități în UE. E vorba de un raport din proprie inițiativă și doresc să o întreb pe doamna Boșcor dacă dorește să ia cuvântul pentru câteva minute sau putem trece de îndată la vot. Excelent, trecem imediat la vot. Trebuie să-mi scot și eu repede din geantă cartela de vot. Bitte um Verzeihung. Vă rog să mă iertați. So. Nur eine kleine Sache. Ja, ich habe schon gehört. Alles klar. so, haben alle ihre Abstimmungskarten? Gut, dann starten wir mit... Toată lumea are cartela de vot la el? Perfect. Compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la amendamentul 9. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. Respins. Diferență de două voturi. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Aș verifica. 44. S-a deschis votul. Schlossen. S-a închis votul. Respins. 10 la 6. Nu era fată de clar. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 4. Pentru. Împotrivă abținerii adoptat. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, adop- abținere adoptat, compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 56 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Um, 96 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e atât de clar. Haideți să verificăm. 96 s-a deschis votul. S-a închis votul adoptat 10 la 6. 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 50, 65 eh, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 126 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Până la 89 în bloc putem proceda așa? Deci procedăm în vot, în bloc, pentru până la 89, de la, 7, de la 78. Atunci le luăm individual, merge mai repede dacă le luăm unul câte unul. 77 pentru împotrivă abțineri adoptat. 78 pentru împotrivă abțineri adoptat. Acum putem uh, vota de la, șap- de la 81 până la 89 în bloc pentru, împotrivă, abține, adoptat. 90 pentru, abțineri, împotrivă, respins. Amendamentul oral 1 la amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 93 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 92 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 92, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 8 voturi pentru, 7 împotrivă. 95 pentru, împotrivă, Abțineri. Dacă nu ridicați lăbuțele, nu pot să-mi dau seama ce votați la 95 s-a deschis votul. Yes. Geschlossen? S-a închis votul. 7 pentru 9 împotrivă, respins. O 98 pentru împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e aceeași majoritate ca din ori. 99 pentru împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Cred că e aceeași majoritate ca din ori, 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotriva abțineri, 107 pentru, împotriva abțineri respins, 108 pentru, împotriva adoptat. Următoarele trei nu pot fi supuse la vot pentru că sunt identice cu textul deja prezentat de raportoare. 112 pentru, împotrivă, adoptat, 113 pentru, împotrivă, abține, adoptat, 114 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 121 pentru împotrivă, abținere adoptat, 123 pentru abțineri adoptat, 124 pentru adoptat, 125 pentru împotrivă, abțineri respins, 127 pentru împotrivă, abținere, respins. 128 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adoptat, îmi cer scuze, 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la, vondul, la votul final. Prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, nici abținerea, adoptat cu mare majoritate. Felicitări raportoarei! Möchten Sie noch was? Bitte, Frau Doamnă Boșcor, vă rog dacă mai vreți să spuneți ceva. Just a few words. Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să spun doar câteva cuvinte. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi și colegi, pentru sprijinul acordat acestui aviz pe o temă foarte importantă, consider eu, pentru noi toți și mai ales pentru aceia dintre noi care au și comunități de minorități în întreaga UE și mulțumesc tuturor colegilor care au colaborat cu mine, inclusiv echipelor administrative îi mulțumesc deci lui Fabien, secretariatului, consilierilor noștri și, bineînțeles, și raportorilor din umbră cu care am colaborat foarte bine și le sunt uh, recunoscătoare pentru spiritul constructiv. Am avut convorbiri foarte utile pe această temă extrem de importantă. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult și din partea mea pentru buna cooperare a raportorilor și, firește, a raportorilor din număr și secretariatului. Mulțumesc foarte mult tuturor! So, wir kommen... Trecem acum Dragi colegi și colegi, trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea studiului solicitat de Comisia Cult și de uh, Departamentul uh, Special referitor la competențele digitale în secolul 21 și acum eu răspund venit și trebuie să am grijă pentru că e un nume al naibic de greu și anume eu răspund venit doamnei Justina Vaicutie Pascauscă. Sper că nu l-am pocit prea mult. Vă urez bun venit la noi în comisie. Veniți de la, din, de la Institutul pentru Politică și Administrație din Lituania și după cum puteți să vă dați seama, deja următoarele trei ore ale întâlnirii noastre sunt uh, dedicate unui subiect care se află, care ocupă un punct, uh, un loc fruntaș în uh, agenda Uniunii Europene și anume competențele digitale. Începem deja cu studiul referitor la competențele digitale în secolul 21. Aș ruga Comisia, și anume doamna Benini și domnul Dimitrov, pe care îi salut, să ne prezinte după aceea um, agenda lor pentru competențe, competențele digitale, după care vom încheia cu o mică rundă de întrebări și uh, răspunsuri pentru a trece așa cât se poate de lin la punctul 6 de pe ordinea de zi și în acest fel să ne facem o imagine cât se poate de completă despre subiect. Însă, înainte de toate, I-aș da cu mare plăcere cuvântul expertului noastre, doamna Vaicutie, Vaicutite Pascauscă. E un nume greu de pronunțat, dar mă gândesc că și dumneavoastră vă confruntați în sens invers cu aceeași problemă. Bun venit în rândul nostru, aveți uh, șapte minute la dispoziție pentru a prezenta studiul. Vă rog! Uh, hi everyone again, I am Justina. Bună ziua tuturor, mă numesc Iustina Vaicutite Pascausche, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea aceasta uh, foarte călduroasă, deci voi face o scurtă prezentare privind aceste competențe digitale pentru secolul 21. Voi prezenta o vedere de ansamblu asupra acestui raport Uh, comandat de către comisie după uh, publicarea mai devreme în cursul de către comisie a planului pentru educație digitală. Deci este vorba de o privire de ansamblu a literaturii științifice și asupra inițiativelor de politică existente. Ne-am propus să evaluăm adecvarea acestor acțiuni propuse față de scopul lor uh, și să identificăm Uh, aspectele cheie în acest uh, domeniu. Deci prima provocare față, a fost să identificăm în planul de acțiune al Comisiei a fost vorba despre gradul scăzut de conectare al școlilor, lipsa de, cunoști, de competențe ale educatorilor pentru aplicarea uneltelor digitale în predare și uh, deci este o practic o problemă mult mai largă. În general lipsește educarea la locul de muncă a instructorilor, a profesorilor. Deci aici vorbim și despre instrumentele de autoevaluare, care sunt practic principalul instrument de politică existent pentru a face față acestei lipse de competențe digitale în rândul uh, personalului, uh, în rândul formatorilor. Deci, practic, trebuie să vedem în ce măsură institutele de educație pot ele însele să pună pe picioare strategii de educare în domeniul digital. Deci, bun, aici ne bazăm pe presupunerea că acele instituții uh, de formare ar putea dezvolta propriile capacități de evoluție. Și un comentariu este o inițiativă foarte importantă, dar care are totuși nevoie de sprijin și pe linia de reforme structurale în statele membre. Deci, practic, recomandăm Comisiei să uh, continue efortul în acest uh, sens pentru ca statele membre să efectueze schimbări în curicula uh, atât pentru formatori cât și pentru studenți în general. O altă problemă identificată a fost incertitudinea în domeniul drepturilor de autor în domeniul educației, ne-am dat seama că există foarte multă incertitudine asupra modului în care studenții, profesorii pot folosi uh, materialele didactice de tip e-learning și practic această incertitudine este și mai mare acum când uh, abia ne pregătim pentru viitoarea legislație europeană în domeniu. Și uh, printre celelalte probleme pe care le-am identificat este vorba de lipsa de digitale servicii. Deci aici este problema mobilității în rândul studenților. Yeah, slide. And in this sense, the Digital Education Action Plan suggests um, uh, uh, suggests um,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 trebui să existe un set de standarde comune între, la nivelul instituțiilor educative care să se aplice în acest domeniu. Pentru că actualmente există grade foarte diferite în evoluția dezvoltărilor acestor competențe și calificărilor, recunoașterilor acestor competențe. O altă provocare foarte mare identificată în planul Comisiei se referă la Uh, faptul că piața muncii în Europa va pierde din competitivitate din lipsă de competențe digitale, atât generale cât și specifice și uh, mai avansate. Aici, uh, pentru a, una dintre sugestii, una dintre acțiunile sugerate pentru a face față acestei provocări în plan se referă la o platformă europeană pentru educație superioară digitală și cooperare sporită. Deci, practic, planul de acțiune spune că ar trebui să existe această platformă de schimb de bune practici între institutele de uh, educație superioară. Raportul nostru recomandă de asemenea ca valoarea adăugată unei astfel de platforme de cooperare între institutele de învățământ superior uh, ar uh, putea să înceapă încă din stadiul de convorbiri preliminare cu toate părțile interesate. Deci pentru a evalua uh, sinergiile potențiale care, pornind de la inițiative deja existente, ar putea fi mai bine exploatate. Deci ne putem gândi și la uh, cadrul Erasmus Plus existent care susține astfel de inițiative. O altă problemă identificată în planul comisiei este gradul scăzut de alfabetizare media, mai ales în rândul tinerilor și copiilor în Europa, care ține, de exemplu, și de o problemă de ehm, diferență între genuri. De exemplu, se pare că interesul fetelor este mai scăzut pentru studiile de tip matematică, inginerie și așa mai departe și aici planul de acțiune sugerează organizarea de ateliere destinate fetelor pentru a populariza ă, modele de rol diferite și a populariza astfel de direcții de studiu și în rândul fetelor. Și, în orice caz, raportul nostru a ajuns la concluzia că este în mod clar nevoie de o strategie mai specifică, de o foaie de parcurs asupra cum poate fi facilitată cooperarea, pot fi înlesite acțiunile în această direcție. Deci este nevoie despre un cadru um, strategic pentru acțiune cu o foaie de parcurs, cu etape clare, cu politici publice specifice și cu linii de finanțare dedicate. Deci e clar că e o problemă pe care mai este mult de lucrat. și, nu mai puțin important, planul de acțiune a identificat nevoia uh, existentă de a dispune de date suficiente în domeniul competențelor digitale. Actualmente știm doar că nu dispunem de date comparabile sau suficiente și în acest uh, sens, deci se preconizează realizarea de studii privind etapele parcurse în uh, ultimii ani în domeniul uh, um, predării tehnologiilor informației și comunicării. De asemenea, s-a sugerat instituirea unui modul de evaluare PISA, care să fie comun în întreaga UE și încă un aspect interesant se referă la uh, dezvoltarea de uh, proiecte pilot de tip big data și uh, analiza proceselor de învățare. Și este ceva foarte important pentru că ar putea aduce valoare adăugată educației digitale în general în Europa. Și aici ne putem gândi că vorbim de date nu numai dinspre ofertă, ci și din partea cererii și bineînțeles că astfel de date le-ar fi foarte utile instituțiilor de învățământ uh, superior din Europa. Deci recomandarea noastră este să se uh, analizeze mai în profunzime recomandările Centrului Comun pentru Cercetare în această direcție. Și anume, este nevoie să Uh, se definească prioritățile uh, unei astfel de uh, serii de proiecte pilot în domeniul analizei pachetelor de date la scară mare, Big Data și deci trebuie să vedem exact acele proiecte pilot, instrumentele în așa fel încât uh, cele de urmă să poată fi identificate și la nivel individual persoanele care ar putea fi uh, numite la nivel european și la nivel național pentru coordonarea acestor proiecte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare atât de interesantă a studiului. Cred că rezultatele ne vor fi de mare folos în activitatea noastră, în realizarea raportului din proprie inițiativă și înainte de a trece la runda de întrebări și răspunsuri, aș da cu mare plăcere cuvântul celor doi reprezentanți ai Comisiei pentru a ne explica pe scurt la ce anume s-a gândit Comisia cu planul său de intervenție pentru educația digitală. Suntem cât se poate de curioși să aruncăm o privire în această inițiativă și e bine că avem alături de noi specialiștii care ne pot uh, lămuri puțin și îi urez bun venit doamnei Fabriția Benini și domnului Iorghi Dimitrov și dacă am înțeles bine, începe domnul Dimitrov, aveți cuvântul pentru. Împreună aveți 10 minute. Cum vă împărțiți acest uh, interval rămâne la latiunea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Cameravet. Parliament. Um, first, I would like... Mulțumesc, bună ziua tuturor. În primul rând vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această audiere. Comisia salută deci această oportunitate de a prezenta Comisiei noastre acest plan pe care Comisia l-a adoptat în februarie. Deci vă vom prezenta foarte pe scurt motivațiile, prioritățile și voi împărți tribuna și timpul disponibil cu colega mea din partea Direcției Generale Connect. Um, you will not be surprised as a nimeni nu se va mira, pentru că în calitate de reprezentant a Direcției Generale Educația și Cultură, uh, voi începe prin a spune că investițiile în educație și formare sunt printre cele mai rentabile, pentru că în cele urmă încurajează ocuparea, uh, creșterea și practic vor oferi în, un instrument adecvate oamenilor pentru lumea de astăzi și pentru cea de mâine, inclusiv pe piața muncii. Și o provocare majoră este transformarea digitală, despre care știm cu toții e un proces care nu mai poate poate fi oprit și sigur putem să vedem cum acest proces poate fi eh, prins de zbor, ca să spun așa, și de educație. O să trec în revistă câteva statistici, dintre care unele sunt foarte interesante. Aici puteți vedea, spre exemplu, uh, uh, gradul de prezență a smartphone-urilor în rândul populației în ultimii ani și ce puteți vedea în coloana cu galben, 83%, deci între 12 și 35 în 2017. Acum, între timp, cred că s-a ajuns undeva la peste 90% și cred că știți cu toții ce înseamnă practic acest lucru. Îmi permis să vă reamintesc că cu 10 ani în urmă procentul acela era undeva în jur de zero. Deci, iată situația în care ne aflăm. Schimbări la nivel masiv și, uh, sigur, aceste cifre provin din Regatul Unit, fac această, această precizare, dar sunt sigur că este un exemplu grăitor pentru Uh, noi toți. Transformarea digitală aduce și oportunități pe piața muncii, însă încă nu reușim să fructificăm acest potențial. Deci aici această, uh, acest grafic ne arată uh, deci, felul că practic în anumite țări, Finlanda, Suedia, vorbim despre peste 6% care se folosesc de aceste noi oportunități pe piața muncii, dar sigur, aceste cifre eventual mai depind și de sursele lor. Bun. Ce pot să spunem deocamdată este că nu, Europa nu reușește să profite suficient de pe urma acestui potențial. Transformarea aceasta care se întâmplă oferă totuși foarte multe oportunități să facem educația mai accesibilă, și uh, aceste cursuri online la scară largă sunt practic accesibile tuturor pe materii care altfel nu ar fi uh, niște domenii accesibile oricui cu ușurință. Deci trebuie să ne asigurăm că mm, ne folosim cât mai bine tehnologie pentru ca accesul la educație să fie unul inclusiv. Și în orice caz, educația în general, instituțiile de învățământ nu rămân în urmă, țin pasul cu aceste transformări tehnologice. În păcate, încă nu se întâmplă întotdeauna așa. Actualmente constatăm că domeniul educația, formarea sunt uh, priorități uh, politice și uh, Comisia a prezentat uh, o viziune, o strategie uh, concretă uh, de pregătire a unei politici europene în acest domeniu până în 2025. Deci, practic, acest plan pentru educație digitală a fost una dintre primele inițiative, acțiuni concrete prezentate de Comisie și avem trei priorități împărțite în 11 acțiuni. Aceste trei priorități se referă la Uh, folosirea mai bună a tehnologiei digitale pentru predare și învățare și uh, aici uh, salut și prezentarea colegei de ADN-uri care mi s-a părut foarte completă. Trebuie să spun de asemenea că aici este vorba de o inițiativă comună a multor direcții generale din sânul Comisiei, coordonate de DG EAC și DG Connect. Și spuneam, dați-mi voie să trec un pic care este prioritățile. În pilonul 1 este nevoie să ne folosim mai bine de oportunitățile aduse de tehnologie pentru predare și învățare. Și, practic, aceste oportunități tehnologice se referă la o mai bună partajare a resurselor, la noi modalități de a colabora, dar încă nu ne folosim suficient sau optim de aceste oportunități de multe ori, chiar și când există inițiative, uh, ele nu întâmplă neapărat uh, succesul așteptat din diferite motive. Și ca să uh, putem merge mai departe, a doua prioritate se referă la tocmai la competențele digitale, cum anume le uh, facem să devină mai răspândite, mai accesibile, să se dezvolte, pentru că uh, fără nicio îndoială, digitalizarea presupune un set de competențe noi și în continuă prefacere. Și, bun, spre exemplu, se știe că unul din cinci tineri uh, nu dispune de competențe digitale de bază, în vreme ce, practic, 90% din locurile de muncă necesită acest tip de competențe digitale elementare. Deci trebuie să iuțim pasul ca să depășim acest decalaj. Și știm că pe viitor, din ce în ce mai multe locuri de muncă vor necesita uh, seturi de competențe specifice. Uh, și dacă ne gândim că în domeniul tehnologiei actualmente doar 15% dintre lucrători sunt de gen feminin, ne dăm seama de un decalaj de competențe în domeniul digital, atât general cât și la nivel de gen. Și ultima prioritate este îmbunătățirea uh, educării, educației și formării folosind mai bine datele existente. Deci aici este un al treilea pilon pe linie strategică. Deci aici este vorba de un recurs sporit la testare, la experimente, să încercăm lucruri noi care nu s-au mai făcut înainte, în așa fel încât să uh, punem mai multe date la dispoziție sectorului educației și formării. Și aș vrea pe scurt să prezint câteva acțiuni înainte de da cuvântul colegei. Aș vrea să încep cu acțiunea una dintre acțiunile cele mai uh, timpurii în acest domeniu și anume instrumentul uh, de autoevaluare Selfie, care uh, a fost lansat anul trecut într-un proiect pilot și în acest an, pe 25 octombrie, va fi lansat în mod oficial după ce a fost testat în mai multe țări este vorba despre gradul de uh, reactivitate digitală a școlilor. Deci, practic, este un instrument care permite școlilor să-și autoevalueze competențele în domeniul digital într-o abordare holistică. Deci, cum spuneam, este ceva care va fi lansat în curând. Încă o acțiune pe care vreau să o prezint pe scurt și anume nevoia de a sprijini competențele antreprenoriale și digitale în rândul uh, studenților și elevilor de gen feminin. Și, sigur, aici este vorba de organizarea unor serii de uh, ateliere pentru popularizarea acestor idei, pentru că nu e vorba doar de dobândirea unei competențe, ci și de uh, însușirea unor uh, modele de rol și asta înseamnă și promovarea acestor povești de succes uh, Uh, rândul fetelor și femeilor. Și, în fine, încă un exemplu pe care vreau să-l comentez se referă la inteligența artificială. Deci, în acest domeniu ne referim la învățarea de către mașini. Uh, aici este vorba de, uh, deci, agregarea de date la scară mare, deci date care pot fi puse la dispoziția institutelor de cercetare, universităților în așa fel încât și ofertele de formare ale acestor instituții să fie mai adecvate la necesitățile de pe piața muncii. Acum dau cuvântul lui Fabriția, colega. Thank you very much and uh... Mulțumesc foarte mult, în special mulțumesc uh, Comisiei și pentru atenția pe care dați capacităților digitale și recomandărilor uh, uh, pe care le facem acest uh, studiu. E foarte important să avem, să, fim, să fie examinată mâncarea asta de o parte externă. DigiConnect monitorizează, va monitoriza modul în care conectivitatea și factorul uman sunt uh, folosite în statele membre. Facem acest lucru în general. Puteți găsi informații foarte detaliate în indexul economiei digitale și societății digitale, care vă arată pe fiecare stat membru care este gradul de penetrare uh, și de conectivitate. Dacă acum ne întoarcem la planul de acțiune pentru educație și înțeleg că putem să mergem la acțiunea numărul 1. Capacitatea de a uh, avea broadband în școli este cheie. Pentru că dacă nu există broadband, nu se poate ajunge la asta. Deci, și vedem că în Europa avem încă 18% din școli care nu sunt conectate la broadband. Deci trebuie să vedem care e situația în statul membru respectiv. Treaba noastră, pe de o parte, este să creștem gradul de conștientizare uh, în legătură cu posibilitatea de a avea școlile oportunități de finanțare în cadrul financiar actual și asta evident prin Uh, Fondul European Social, Connecting Europe Facility, dar, cum spuneam, și Fondul European Social, care are fonduri pentru școli și avem o rețea de birouri de competență în domeniul broadband în Europa. Sperăm să putem să uh, organizăm seminarii pe web și să folosim și alte canale de comunicații. Planul de acțiune, de asemenea, menționează susținerea conectivității școlilor uh, cu concentrarea pe zonele dezavantajate. Din acest punct de vedere, în cadrul financiar viitor va exista facilitatea Connecting Europe menită să susțină accesul la uh, comunitatea Gigabyte pentru uh, a susține inclusiv școlile. Deci, asta este un lucru care are nevoie de o atenție continuă și de o muncă continuă. Dacă ne uităm acum la acțiunea 6, care e acțiunea mea favorită? Trebuie să subliniez aici și rog pe colegul meu din uh, sală să vă distribuie aceste uh, pamflete și aceste insigne. Este uh, EU Code Week. De ce? Pentru că asta e Euro- uh, săptămâna codării. Deci e o inițiativă populară, europeană, de pe 6 până pe 13 octombrie va fi anul acesta Obiectivul este să atingem 50% din școli până în 2020. Cum să le ajungem? Cum să ajungem Să le permitem ca fiecare dintre aceste școli să aibă o acțiune în săptămâna dedicată uh, scrierii de cod, scrierii de programe, codingului. Asta e un instrument foarte important pentru că ne transformă din consumat, simpli consumatori în uh, actori. Și când spun uh, noi, mă refer la tineri. Această săptămână e pentru oricine, pentru toată lumea. Sunteți invitați să participați. Vedeți pe slide o serie de legături cu, către resursele profesionale și uh, care sunt disponibile către harta pe care o folosim ca să ne asigurăm că totul este monitorizat online și către toate provocările presupuse această săptămână. Deci veți vedea cum arată o, o ședință a ambasadorilor Code Week. Este o mare de tricouri uh, portocalii, oameni entuziaști și dacă vreți să vedeți cum uh, dacă uneori uh, nu aveți o reacție la fel de bună față de acțiunea noastră instituțiilor europene, asta vă va schimba opinia. Nu avem foarte mult timp, știu, și probabil că vreți să puneți întrebări. Mă refer la provocările transformării digitale. Acest titlu, doar el deschide o listă foarte lungă a lucrurilor pe care le putem considera o provocare. Deci care este uh, reacția? Reacția este o serie de evenimente de creștere a conștientizării, de campanii de conștientizare. Una este Internetul Sigur pentru Tine, care a fost lansată de Maria Gabriel în februarie anul acesta care se adresează copiilor, tinerilor, profesorilor, de asemenea sub campania Back to School, înapoi la școală, unde copiii sunt încurajați să discute, discute chestiuni online, probleme online și să aibă un comportament responsabil. Pe 20 noiembrie vom avea câștigătorii competiției Internetul pentru tine și un lucru înainte de a încheia, începește implicarea femeilor în uh, aspectele digitale. E un uh, subiect pe care comisarul meu uh, îl susține foarte mult. Avem o strategie și de asemenea avem și un consiliu care urmărește evoluția și va fi prezentat în cadrul Consiliului de Competitivitate și sperăm că vom face un raport public în octombrie. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen... Da, mulțumesc foarte mult și celor doi reprezentanți ai comisiei, domnului Dimitrov și doamnei Benini. Trecem acum la o scurtă rundă de întrebări și răspunsuri și, având în vedere că nu sunt prezenți foarte mulți deputați, cred că nu trebuie să fim foarte strict și să spunem că doar raportorii din umbră trebuie să intervină, ci oricine are întrebări, vă rog, să se înscrie la cuvânt și raportorii din umbră, dacă există îndoieli, primesc cei din tăi cuvântul. Raportoarea din uh, raportoarea noastră pentru raportul pentru inițiativă nu e, din păcate, în sală. Să sperăm că în cursul după amiezii să ni se alăture. Procedăm uh, ca de obicei, aplicând metoda ping-pong, așadar întrebarea, după care răspunsul din partea expertului căruia este adresată întrebarea și tot așa mai departe. Colega Rodriguez a înscris înainte de toate la cuvânt. Aveți două minute să, la dispoziție, să zicem. Thank you, Cher. I'm going... Mulțumesc, doamnă președinte, să vorbesc uh, portugheza. Am uh, ascultat ambele prezentări cu mare atenție și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit să vorbiți cu noi. Începește prezentarea făcută de Justine. Am uh, fost uh, raportor în 2015 pe raportul uh, conferirea de putere tinerilor fete prin educație. Când am întrebat tinerile femei, fetele în general, de ce nu și-au continuat studiile, mai ales fete din grupuri minoritare, am ne-am gândit că trebuie să creăm niște cote, să introducem cote. În Portugalia s-a încercat un astfel de sistem. Când vine vorba de educație, mai ales de educația digitală, procentajul femeilor e mult mai echilibrat. De exemplu, se poate preda informatica și acolo vedem un mai mare echilibru. Care ar fi poziția noastră în legătură cu crearea de cote la acest nivel? Mai există și acțiunea 8 prezentată de comisie. Am și aici o întrebare. Eu sunt raportor uh, din umbră pentru grupul socialist pe acest domeniu. Există două universități din regiuni periferice, pentru că de acolo vin și eu, dintr-o regiune periferică. Și ei ne spun că situația lor este următoare. Aceste cursuri de inițiere digitală nu ajung în aceste universități, de exemplu, e vorba mai degrabă de cursuri mult mai generale și nu foarte precise și totuși Comisia se arată generoasă, dar aceste cursuri nu ajung în regiunile ultraperiferice. Aceste acțiuni trebuie să fie integrate uh, cu anumite practici pedagogice. Și cum ar putea adulții să se inițieze mai bine în tehnicile informaticile? și de... Mulțumesc, cred că prima întrebare a fost adresată expertei noastre care s-a ocupat uh, de acest studiu și poate că ea trebuie să răspundă. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare și pentru comentariul mai larg legat de prezentare. Deci ce am analizat noi au fost acțiunile specifice legate de planul de acțiune în domeniul educației digitale al Comisiei și problema implicării fetelor, tinerilor fete în procesul educativ. Cercetarea a arătat că, deși multe fete fac astfel de cursuri de ICT în școală primară, mai târziu renunță la acest tip de studii pentru că nu există modele pozitive, nu există încurajare de la profesori și de la mediu ca ele să continue în acest sector, pentru că există încă stereotipuri că ITNC-ul este pentru băieți și că fetele ar trebui să facă altceva. Deci putem confirma uh, ce ne-ați spus că la un nivel uh, Uh, la o vârstă fragedă sunt la fel de mulți băieți și fete care iau cursuri de ITNC, dar mai târziu fetele uh, tind să renunțe și uh, diferența de gen în acest domeniu crește simțitor. Vielen herzlichen Dank. Herr Dimitrov, Frau Benini. Domnule Dimitrov, doamnă Benini. Bitte, Herr Dimitrov. Thank you. Uh, thank you, Mr. Rodriguez. Mulțumesc, doamnă Rodriguez, pentru întrebare. Dați-mi să încep cu un uh, comentariu general privind abordarea pe care am avut-o și apoi să vă explic cum ne asigurăm că aceste chestiuni sunt monitorizate. Așadar, aș sublinia că suntem aici în contextul subsidiarității și aș fi primul care să o menționeze. Cred că trebuie să nu uităm acest lucru când abordăm problema educației și instruirii și a fost o problemă pe care am descoperit-o în câteva state membre din ianuarie și până acum. De exemplu, un Bundesrat, de la Bundesrat am primit un aviz și în, tratăm foarte serios toate aceste chestiuni deci aș aborda lucrurile poate într-un mod diferit. Motivul pentru care aș aborda acest plan este pentru care uh, acțiuni specifice sau poate unele nu sunt foarte bine definite în planul de acțiune, dar am creat un set de fișe care să explice conținutul fiecărei acțiuni și asta s-a întâmplat câteva luni după adoptarea planului de acțiune, deci nu sunt sigur că universitățile au primit acest document, dar cred că este parte integrală din uh, pachet și începește întrebarea acum uh, ajungem în clasele, în școli. Uh, depinde de noi să ajungem în clase, la elevi. E vorba de schimbul de bune practici și Aici eh, selfie are un rol. Aici am avut un pilot, un proiect pilot foarte de succes anul trecut cu 60.000 de eh, profesori și studenți care au participat la acest proiect pilot și de aceea am stabilit această țintă de un milion până la sfârșitul planului de acțiune. Deci există acțiuni specifice, dacă vreți, pe care le folosim dar care sunt doar o picătură într-un ocean, dar sperăm că ele vor inspira unele state membre. Începește uh, învățarea adulților. Am primit acest comentariu și din partea altor uh, stakeholder. Am luat o decizie conștientă de a ne concentra pe educația inițială, deci uh, educație formală în școli, educație uh, superioară, nu învățare pe durata vieții. Sunt de acord că e o problemă majoră care trebuie abordată, dar Dat fiind cadrul temporal al planului de acțiune, care se referă la acțiuni până în 2020 și care nu ar trebui să uh, vină înaintea viitorului CFM, n-am putut să ne concentrăm pe uh, imaginea mai largă. Recunosc acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să fiți foarte scurți, că altfel uh, pierdem, uh, ieșim din timp. Vă rog, doamna Nini. Da, probabil că trebuie să avem o strategie pentru femei și vreau să spun că și comisarul meu ia foarte în serios acest lucru, pentru că comisarul meu este în avangarda luptei. E vorba de trei axi, axe pentru această strategie. În primul rând, combaterea stereotipurilor de gen. Uh, pentru că fete se îndreaptă spre aceste tipuri de educație, dar nu le termină. Și probabil că nu ni se arată niciun uh, viitor foarte clar, nici alternative de carieră. Deci lucrăm la acest subiect, asupra acestui subiect. De asemenea, vrem să încurajăm fetele să uh, meargă spre digital. Va fi uh, un premiu care se va da pentru femeile în sectorul digital și, de asemenea, avem un aspect uh, legat de antreprenoriat și aici avem o rețea de femei antreprenori și recent am lansat o invitație pentru manageri să adere la o declarație care va promova cauza femeilor în sectorul digital. Deci e o serie de mici acțiuni care sperăm că va duce la, această serie va duce la rezultate. Mulțumesc foarte mult, domnul Maninov. Două minute, vă rog. Mulțumesc, Petra. E o coincidență fericită. Tocmai a fost uh, în vizită în Silicon Valley și cred că suntem mai bine pregătiți. E uimitor pentru că am avut uh, același tip de prezentare la Apple. Mă rog, poate o terminologie un pic diferită, vorbeau de dev- dezvoltatori digitali, antreprenori digitali, dar e incredibil Poate ne așteptam la altceva, dar vă vorbi despre ce fac ei în domeniul educației și am sentimentul că ei sunt mult mai avansați decât orice guvern din lume și de către propriul, față de propriilor guvern sau față de Comisia Europeană. Deci mă întreb, apropo, și au același, uh, dat aceleași cifre, 40% din forța de lucru va avea nevoie, 90% 40% din viitoarele slujbe vor fi conectate cu capacitățile digitale, dar nici nu știm ce vor fi. Deci toate clișeele acestea sunt comune, toată lumea știe că este uh, o uh, chestie foarte importantă. Uh, și Apropo, uh, în Academia pe care am visitat o n-am văzut niciun fel de disproporție între băieți și fete. Nu știu cum fac asta. Poate au cote sau au uh, teste mai bune. Nu știu. N-am văzut nimic, uh, nicio diferență acolo. Dar înainte de a mă întoarce la detalii, aș vrea să știu și aș vrea să înțeleg dacă vă dați seama că, dincolo de toate eforturile noastre sau paralel cu eforturile noastre, există un alt proces condus de firmele private, de mediul privat, suntem atât de mult în urmă în ce privește furnizarea cantității de oameni de care au nevoie, încât ei nici măcar nu mai așteaptă nimic de la școli sau universități. Spun, ok, 10% din, student, din angajați vor veni din structurile oficiale de educație și pentru restul noi luăm uh, inițiativa. Cine sunt acești ei, oameni? Ei sunt cei care uh, sunt um, firmele private și creează propriile structuri de instruire și educație. Și când ne uităm la aceste structuri, ele sunt cam ilegale, dar complet utile și mai bune față de tot ce încercăm noi să facem. Bun, aș spune mai multe, dar văd că am depășit timpul. Da? Cine vrea să răspundă? Doamna Benini. Da, cred că ați descris uh, realitatea așa cum este. Și dacă privim uh, mai departe, educația oficială la nivel național și regional, evident, va continua. Asta este mandatul uh, statelor. Dar capabilitățile digitale și uh, angajați cu capabilități digitale sunt o chestiune de competitivitate a fiecarei companii și fiecare companie o abordează în mod diferit. Ați citat exemplul Americii. Problema în America, foarte des, este că odată ce un angajat este uh, instruit, el trebuie să semneze clauze de anticompetitivitate. Dacă pleacă în altă parte, uh, ca să prevină să plece la altă firmă cu aceste capabilități care au fost uh, predate acolo. Noi cred că trebuie să încurajăm transferul între sectorul privat și sectorul nostru propriu. Cred că asta este Uh, miezul programului pe care l-am propus și care se concentrează pe folosirea tehnologiilor uh, înalte, inteligența artificială, cibersecuritate și mai există și o chestiune legată de capabilități, dar interacțiunea se referă la cea e între centre de competențe, state membre, experți și aceste tehnologii. Deci, Comisia înțelege foarte bine nevoia de a lega evoluțiile industriale și tehnologice cu susținerea capabilităților. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Helga Trüppel. Da, mulțumesc, Helga Trüppel. Thank you, Petra. Thank you for... Mulțumesc, Petra. Mulțumesc uh, și prezent, uh, pentru prezentările făcute invitațiilor. Aș vrea să continui de unde a, s-a oprit uh, colegul meu, pentru că am fost și eu în Silicon Valley în delegație și am fost, de asemenea, și am uh, impresia că am uh, fost în centrul capitalismului digital în California. Și diferența e atât de mare față de ce se întâmplă acolo cu față de ce facem noi. Cred că sunt cu cel puțin 10 ani înaintea noastră. Și prin urmare aș vrea să să spun că avem nevoie de acest plan de acțiune și trebuie să lansăm o nouă campanie online urgent. Trebuie să uh, îmbunătățim lucrurile, dar când vă ascult, cred că pregătirea, gradul de pregătire de, de a acționa nu se potrivește cu situația pe care am văzut-o săptămâna trecută vorbeați despre aceste MOOCs, aceste cursuri online. Acum câțiva ani, pentru că am discutat timp de 10 ani, feedback-ul uh, meu este că întotdeauna o combina- ai nevoie de o combinație de capabilități pentru că și dar este absolut necesar să ai uh, profesor bun pentru că elevii depind de uh, relațiile uh, nu trebuie neglijată aceste lucruri, relația umană nu trebuie neglijată și este necesară. În al doilea rând, nevoia de a ne grăbi este absolut urgentă. Pentru că atunci când vedem cum comunică. Uh, am fost la Apple, am fost la Facebook, la Google, la Airbnb, la Netflix și la Stanford și la Berkeley. și am discutat și cu persoane care și-au dat demisia de la aceste firme gigantice. Bun, e vorba de universități de elită, dar legătura lor cu companiile este foarte strânsă. Deci au un mindset politic și antreprenorial complet diferit. Uh, eșecul face parte din uh, învățare pentru ei. Noi nu avem acest lucru în Europa și asta e o problemă. Și apoi, cred că cu toate aceste urgențe, cred că trebuie să facem aceste lucruri pentru că uh, e nevoie din, din punct de vedere al concurenței de acest lucru. Pe de altă parte, când vorbim despre strategia noastră digitală, ce facem cu provocările Uh, tocmai citesc ultima carte a lui Yuval Harare, 21 de lecții de, uh, pentru secolul 21, poate ați citit-o. Știți că uh, el își pune întrebarea aceasta, ce va însemna pentru umanitate combinația dintre biotech și digital? Ce înseamnă asta? E, totul se va transforma în date, în biți? Ce facem noi, umanitatea, ce facem ca să putem folosi aceste uh, cantități enorme de date. Și nici măcar nu ați menționat aceste probleme. Și dacă vorbim de strategia Uniunii Europene, poate că imaginea noastră trebuie să fie mai largă, mai clară. Mulțumesc foarte mult. Vă rog. Pot. Yeah. Thank you. Um, are we up to it? Mulțumesc. Dacă suntem în măsură să facem față provocării. Dacă faceți o comparație cu Apple, Netflix și așa mai departe, firește, e greu să ne măsurăm direct cu aceste companii care sunt uh, în vârf și rămân acolo. Cred că etalonul nostru e altul și luăm în calcul și aspecte de incluziune. Încercăm să deschidem ușa tuturor nu vreau să vă ascund că suntem uh, mult uh, în față, sunt de acord cu evaluarea dumneavoastră. Vreau să spun că în ultimii cinci ani de la Comisie nu am avut o inițiativă în acest fel de când uh, în 15 ani am venit cu inițiativa. În 2018, firește, am venit cu această inițiativă. Poate că nu era momentul cel mai potrivit, dar cred că e uh, bine de ținut cont totuși uh, și îi mulțumesc Parlamentului pentru aceste comentarii și observații. Cred că următoarea comisie va lua și mai în serios această inițiativă, mai ales când vine vorba de formare și pregătire. Acum, când vine vorba de inițiativa referitor la profesori, pot să vă dau câte mai multe exemple referitor la cum uh, să se pune accentul pe profesori. Vreau să vă spun uh, despre platforma noastră care are peste 400 de mii de profesori care colaborează și folosesc în mod activ platforme digitale deja de 10 ani. Cifrele cresc constant, dacă cresc suficient de repede, nu știu, dar cel puțin uh, deja s-a pus în mișcare. Acum, problema pe care, comunicarea pe care, ați, de care ați amintit cu Stanford, dai un exemplu uh, și-a cunoscut, de pildă, Institutul European uh, de Inovare și Tehnologie, care pune la oaltă actori din domenii diferite. Există așadar această cooperare strânsă, avem nevoie de mai mult, da, uh, poate că nu e neapărat uh, prezentă în măsura în care ne-am dorit, dar putem continua. Doamna Benini, doream doar să precizez, dacă privim dincolo de planul de inițiativă pentru învățământ. Toate întrebările pe care le-ați amintit sunt discutate acum la DigiConnect împreună cu profesori, experți, antreprenori și asta în două grupuri la nivel înalt referitor la impactul pe care îl va avea digitalizarea pe viitor. E o inițiativă care se va finaliza în luna martie anului viitor și o alta referitoare la implicațiile etice ale inteligenței artificiale. Deci, tot ce ați amintit uh, deja este luat în calcul, supus discuției. Nu vă spun că avem deja toate răspunsurile, dar cel puțin uh, discutăm. Doamna Cuțiție, vă rog, aveți cuvântul. Cred că nu am uh, un comentariu foarte amplu, însă analizând raportul din perspectiva de cercetare, ați spus că e nevoie de competențe suplimentare mai specifice și am văzut în uh, cercetarea noastră că planul de intervenție analizează competențele avansate și încearcă cum să le oferă populației, poate nu neapărat eh, dintr-o perspectivă de afaceri, ci dintr-o perspectivă de cercetare, și anume cum să se implice cetățenii și cum să se ofere mai multe competențe instituțiilor de învățământ și de învățământ superior, dar sunt de acord cu dumneavoastră, este important să discutăm de relația între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Evans, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru prezentare. Cred că accentul pus pe accesul la internet de bandă largă este cât se poate de crucial, mai ales în uh, circumscripții precum cea de unde vin eu, unde sunt zone rurale ample și unde de multă vreme uh, Autoritățile locale și regionale ne-au uh, spus că situația va fi remediată, însă sunt locuri unde aproape nu există deloc acces la internet pe bandă largă, ca să nu vorbim și de rolul pe care îl joacă uh, femeile în învățământ. Doream să vă atrag atenția și asupra aspectului um, accesului, că vine vorba de limbile străine. A fost uh, raportare la un raport care a fost uh, adoptat în sesiunea trecută a plenului care vorbea de tehnologie adaptată limbii și s-a constatat că există o serie de limbi, un număr limitat, care domină internetul și serviciile, mai ales folosirea unei limbi pe care copiii nu o pot uh, înțelege. Deci chiar dacă există tehnologia, dacă e în limba greșită și oricum nu poți porni de la premisa că toată lumea vorbește engleză, E, nu e doar că e o problemă, e o problemă, dar în același timp reprezintă și o șansă pentru Uniunea Europeană, pentru că nu avem o companie tip Google în Uniunea Europeană, E un lucru pe care Comisia sper că îl va adopta cu entuziasm și cred că va ajuta Uniunea Europeană din punct de vedere economic și va îmbunătăți firește învățământul. Comisarul meu ia foarte în serios acest aspect și Instrumentul despre care vorbeam, uh, Sophie, care va fi lansat în octombrie, va fi tradus în uh, toate limbile. Suntem de acord cu acest tip de instrumente disponibil în instituțiile de învățământ în toate limbile posibile. Mulțumesc foarte mult, Silvia Costa. Vă mulțumesc pentru această cercetare atât de interesantă care pentru noi e atât de importantă. Cred că trebuie să analizăm trei aspecte. Și eu am făcut parte din acea faimoasă delegație care s-a deplasat în Statele Unite, la Silicon Valley și trebuie să vă spun că știm și noi că sunt mult mai avansați decât noi, atât în ce privește hardware-ul și software-ul. Ultimii 10 ani au reprezentat un uh, moment de accelerație impresionant și noi în Uniunea Europeană începem cu o întârziere. Am fost uh, de asemenea impresionată de faptul că există o conștientizare considerabilă referitoare la provocările de învățământ. S-a spus un lucru foarte interesant. Știm că următoarele, nu știm care vor fi provocările în următoarele, următorii 10 ani, trebuie să obișnim cetățenii să gestioneze nesiguranța, țintind însă punând accentul pe uh, educație. renunțând un pic la teza inițială care miza pe tehnologie, trebuie să regândim abordarea și, în acest fel, trebuie să dăm dovadă de o conștientizare sporită a acestor diferențe de nuanță. Acum, când vine vorba de clivajul tehnologic, dacă vorbim de profesori și de școlari, e clar că există o deosebire, mai ales dacă vorbim de capacitarea tinerilor prin competențele digitale. Există totuși uh, clivaje la nivelul competențelor uh, tehnologice între generații și între regiuni, ca să nu mai vorbim uh, de accesul la cursurile de codare și accesul la cursuri de informatică în generale. O observație critică pe care vreau să, să o fac este că ne concentrăm poate mult prea mult pe codare, dacă vorbim de instrumentul selfie. Dacă vrem însă să avem o capacitate critică de a analiza pe ansamblu care este mediul informatic, înseamnă că ar trebui și să putem anticipa scenariile și competențele necesare. Cred că se pune accentul, că se procedează destul de lent când vine vorba și de instrumentele digitale pentru mobilitate. Mă gândesc aici la profesori, la cadre didactice, ar putea să existe și alte instrumente care să uh, permită programelor europene o folosire suplimentară a instrumentelor digitale. Mulțumesc foarte mult! domnule Dimitrov, doamnă Benini. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Costa, pentru aceste observații. În ce privește codarea, da, într-adevăr, este absolut esențial să avem acces la acest gen de competențe. În același timp, vă reamintesc că este de asemenea, o competență care se schimbă constant, vorbim uh, de combaterea acelor cauze pe care se bazează codarea, analizăm la ora actuală să vedem cum pot fi structurate pe viitor aceste competențe digitale, având în vedere natura lor în continuă schimbare. Acum, în ce privește clivajul generațional, vorbeați de grupurile dezavantajate și există un alt aspect, și anume acelora care chiar înțeleg ce fac cu tehnologia. Și pentru a cita, poate că ați auzit deja la vizita dumneavoastră, uh, la Silicon Valley, că pentru o parte din aceste companii consumatorul este un produs. Și iată ce trebuie să ne asigurăm că nu se va întâmpla, că avem aceste informații, această conștientizare că tinerii, mai ales pentru că ei sunt cei care petrec cel mai mult timp pe platformele digitale, că ei înțeleg ce anume partajează, pentru că există oameni care fac o afacere din asta. Cred că această conștientizare va spori și cred că mă opresc deocamdată cu comentariile. Nu știu dacă cineva mai dorește să mai adauge ceva. Vă rog. Da, încă o dată descrieți o realitate cu care ne confruntăm în fiecare zi. Da, codarea e um, o inițiativă pe uh, două dimensiuni. Trebuie să îi încurajăm pe oameni să înțeleagă că pot să devină stăpâni. Um, dar, pe de altă parte, sunt alții care spun că peste câțiva ani codarea nu va mai exista, că va fi preluată de inteligența artificială. De fiecare dată când vorbim de tehnologie, trebuie să ne asigurăm că vorbim de ultima tehnologie, că nu rămânem în urmă. Fiind spuse toate acestea, rolul uh, instituțiilor publice de învățământ uh, e firește esențial. Nu putem uh, lăsa ca asta să devină o barieră pentru competitivitatea Uniunii Europene. Trebuie să procedăm inteligent. Mulțumesc foarte mult. Vă rog. Vă, îți spun doar Justina, pentru că e cel mai simplu. Justina, te rog. Mulțumesc. Cred că această întrebare viza mai degrabă din perspectiva politicilor, a ce face Comisia în acest sens, pot uh, doar să fac observații referitor la planul uh, de intervenție digital. Pentru mine, în calitate de cercetător, a fost interesant să văd că acest plan prevede pe viitor inițiative interesante, strategice, această um, capacitate de anticipare, să vedem cum putem într-adevăr să-i oferim populației europene competențele digitale de care are nevoie pe viitor, pe care le vor uh, presupune viitoarele locuri de muncă. Vedem aici o evoluție pozitivă, însă, firește, e nevoie de cercetare suplimentară, capacitate de anticipare pentru a putea anticipa, anticipa nu doar ce se va întâmpla pe termen foarte scurt, ci poate și în următorii 50 ani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Bild, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și invitațiilor noștri. Planul de acțiune digital, tocmai ca și cercetarea prezentată, reia o, o serie de elemente pedagogice, precum învățământul digital la școală, care e foarte în vogă în Statele Unite, deși nu m-am deplasat recent în Statele Unite. Sunt de acord că economia noastră va avea nevoie de specialiști de înalt nivel în domeniul informatic, așa cum vom avea nevoie și de chirurgi, fără însă a fi nevoit să învățăm uh, chirurgia de pe băncile școlii primare. Însă e clar și că uh, dacă se predă programarea în Statele Unite, asta se face în defavoarea altor materii. De pildă, în uh, Florida se propusese ca cei elevi care uh, mergeau la cursuri de programare nu mai erau nevoiți să ia cursuri de limbi străine. Deci, uh, accentul se pune pe matematică și pe materii asemănătoare, în timp ce programele curriculum uh, școlar e cât se poate de încărcat. În ce privește um, testele PISA, ele niciodată nu au fost în favoarea școlilor europene, deci rămâne de văzut ce se va întâmpla. Însă întrebările mele sunt următoarele. Care sunt programele, care sunt propunerile dumneavoastră concrete pentru a integra uh, în programele școlare aceste inițiative și la cel nivel? Și ultima întrebare, nu credeți că acest gen de învățământ a devenit uh, depășit pentru că Um, având în vedere progresul inteligenței artificiale, acești elevi nu vor mai avea nevoie de ele în momentul în care vor intra în piața muncii. Mulțumesc. Cine dorește să înceapă? Domnule Dimitrov, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Uh, spuneați că anumite materii ar avea de pierdut, uh, dacă am înțeles bine, de pe urma cursurilor de programare nu e însă ce am constatat noi în studiile noastre. De altfel, cursuri uh, de informatică bine integrate chiar uh, pot ajuta alte materii. De pildă, cursul de limbi străine este un exemplu foarte bun. Suntem la curent uh, cu multe instrumente care sunt disponibile în mod gratuit, care simplifică foarte mult studiul acestor limbi. Eu așadar nu uh, cunosc studii, nu cunosc nici exemplul Floridei de care vorbeați, care arată că ar veni în uh, defavoarea altor materii. Nu știu dacă am înțeles bine, însă cea de-a doua întrebare. Nu știu dacă am notat, poate doriți să o repetați. Nu sunt uh, sigur. Est-ce que vous ne craignez pas que c'est un... Da. Întrebam dacă nu cumva vă temeți, dacă nu vă temeți totuși că pe viitor, între timp, astfel de cursuri materializate la școală nu vor fi deja depășite. Da, Într-adevăr, ă, ne punem această întrebare și există de altfel indicii că uneori acest lucru se produce deja și atunci ne ă, întrebăm ă, cum putem face față, cum să ne putem pregăti mai bine. Dar da, sunt date statistici care ilustrează acest fenomen Chiar anul trecut, un studiu la Universitatea McKenzie spunea că în jur de, o ca o estimare, spunea că în jur de 30% din competențele cerute uh, pentru un loc de muncă, viața de muncă, în 10 ani vor fi complet noi. Deci uh, este un fenomen de care suntem conștienți și față de care trebuie să ne pregătim, să atenuăm acest uh, decalaj. Uh, deci, într-adevăr, este important să fim conștienți de situație și să ne pregătim și nu să uh, evităm să privim. Mulțumesc foarte mult. Poate o întrebare în încheiere din partea mea și poate și o observație pe care o putem aborda în a doua rundă și anume întrebarea este vorbeați de lipsa de cadre de specialitate, mai ales când vine vorba de ce e o problemă o e, e faptul că ne lipsesc astăzi e foarte mult foarte mult personal specific. Știți dacă aceste cadre specializate lipsesc din cadrul academic sau nu? Știu că există un studiu în Germania care se referă la lipsa de personal specializat din domeniul neacademic. Ce concluzii ar trebui să tragem, mai ales în ceea ce se referă și la viitoarea um, viitorul învățământului, cum ar trebui să ne pregătim. Și, în al doilea rând, cred că trebuie să ne concentrăm uh, dincolo de programare pentru a putea evalua un algoritm Trebuie să pot să-l știu și scrie, trebuie să văd ce e în spate. Mă întreb dacă aceste competențe digitale e ancorată mult, prea mult în domeniul netehnic și anume cred că accentul ar trebui să fie mai degrabă să înțelegem care sunt mecanismele din spate, nu neapărat să putem să și scriem un algoritm, să vedem cum pot învăța să uh, fac o deosebire între corect și greșit, pentru a simplifica exagerat. Poate că trebuie să amplificăm un pic perspectiva noastră în ce privește competențele digitale și să nu ne concentrăm doar pe competențe tehnice și pe programare. În cele din urmă e vorba de gândire critică, zic eu. Um, <clears throat> thank you for, for, for those Mulțumesc pentru aceste ultime întrebări, aproape concluzii. Prima întrebare referitoare la mm, situarea acestui decalaj între diferitele niveluri de competențe. Da, deci aici, într-adevăr, ne întoarcem la discuție despre sectorul uh, neacademic și sunt mai multe studii recente convergente în acest sens. Deci, da, poate că și în domeniul academic este nevoie de mai multă acțiune în domeniul uh, acelor open data, dar este clar că uh, există acest decalaj major și sunt sigur că Fabriți ar putea să explice uh, mult mai clar, dar deocamdată e clar că mai degrabă în sectorul neacademic, în domeniul startup-urilor, etc., uh, se află în mișcarea, creativitatea în acest moment de față. Deci e clar că cercăm să ne ocupăm în planul de acțiune, este acoperit și domeniul vocațional, uh, educației vocaționale, dar cred că da, este una dintre zonele în care am putea merge mai departe. Și a doua noastră întrebare. Sunt practic într totul de acord cu evaluarea dumneavoastră că într-adevăr vorbim despre ceva mai mult decât uh, competențe de codare, programare pur și simplu. Și tocmai de aceea o sarcină viitoare pentru instituțiile noastre este definirea unui cadru de evaluare a competențelor digitale și aici includem multe lucruri, uh, abilitatea de a uh, efectua uh, o judecată cu, bazată pe logică, inclusiv în nivelul tehnic propriu-zis, dar și pe plan, să zicem, metacognitiv, să înțelegem ce anume folosim și să fim conștienți de riscurile uh, privind conținuturile partajate care pot fi reutilizate în mod rău intenționat și așa mai departe sau rău înțelese. Bun, acum, sigur, obiectivele acestea sunt uh, ele însele mereu în mișcare, mișcare ca și nevoile, dar din uh, câte aud deocamdată din partea diferitelor părți interesate, uh, este uh, într-adevăr un bun început pentru a avea o abordare cuprinzătoare a acestei, acestui concept larg de competențe digitale. Deci, sigur că uh, transformarea economiei va avea un impact inerent asupra competențelor necesare și nu știm exact care vor fi acele competențe necesare pe viitor. Știm însă că acest lucru se va întâmpla, deci ceea ce trebuie să facem acum este să favorizăm interacțiunea unui grup mai mare de oameni, de tineri cu aceste competențe digitale. Trebuie să stimulăm uh, Uh, oportunitățile de formare, de cursuri în uh, acest domeniu al dobândirii de competențe digitale, inclusiv prin cursuri de diferite tipuri pe durate mai lungi sau mai scurte. Oricum este un proces de reflexie în curs și dacă, așa cum v-ați referit în metafora cu algoritmul, nu trebuie să știi să-l faci, ci să-l înțelegi, uh, despre asta este vorba, într-adevăr, și în Uh, cadrul nostru de referință privind competențele digitale. Mulțumesc foarte mult! În uh, încheiere, doamna Pascaute, vă rog. On... Mulțumesc! O observație și din partea mea privind aceste, această temă a competențelor digitale. Comisia, pe bună dreptate, spunea că uh, în momentul de față, într-adevăr, competență digitală nu mai înseamnă doar să știi să programezi sau să folosești un calculator. Și acest lucru este valabil și în sens mai larg în domeniul educației. Când vorbim despre educație digitală, practic vorbim doar strict despre educație, ci trebuie să vedem problema într-o perspectivă mai largă, să ne gândim la economie digitală, spre exemplu, la uh, Uh, impactul uh, sau implicarea marilor companii în domeniul educației. Deci, practic, uh, trebuie să abordăm competențele digitale dintr-o perspectivă multiplă. Nu e vorba strict de competențe tehnice. Deci, ne trebuie o perspectivă de ansamblu și sigur că mai sunt etape de parcurs, însă e clar că trebuie să privim contextul în ansamblul său când vorbim de competențe digitale, nu este ceva care se limitează la ce se întâmplă în școli sau uh, instituțiile de învățământ. Totul este deja interconectat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această parte, cred eu, atât de interesantă a dezbaterii din uh, după amiaza aceasta. Vă mulțumesc domn tuturora Puteți rămâne cu mare plăcere aici, însă aș schimba um, invitații de la prezidiu și aș ruga cel de-al doilea grup de discuție să vină aici, de la care sperăm să primim uh, informații interesante suplimentare. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit uh, alături de noi. După cum spuneam, puteți rămâne aici alături de noi, să ascultați cu mare interes. Și acum Iașura, bun venit domnului Marc Durando, director executiv de la rețeaua școlilor europene, doamnei Ilona Chiș, șefa programului pentru bibliotecile deschise uh, pentru 2020 al uh, Fundației uh, Citit și Scris de la Bruxelles îi urez bun venit domnului Domenico Gambacorta, raportor de la Comitetul Regiunilor pentru raportul referitor la planul de acțiune pentru educație digitală. Sper că sunt aici cei trei alături de noi, da? Deci, fără întârzieri suplimentare, trecem mai departe. Încă o dată vă urez uh, un călduros bun venit tuturora. Începem cu domnul Durando. După cum spuneam, dânsul este director executiv al rețelei europene a școlilor și toți colegii care nu au aruncat deja o privire, știți că aici, la Bruxelles, există o sală de clasă digitală pe care a construit o rețea europeană a școlilor. Am uh, aruncat o privire anul trecut și merită să vedeți și dumneavoastră cum pot arăta pe viitor școlile, dar încă, din păcate, mult prea adesea nu arată așa școlile noastre cel puțin școlile din circumscripția mea, când le vizitez, sălile de clasă arată tocmai ca cu 40 de ani când am părăsit eu uh, școala și nu e neapărat uh, foarte promițător pentru viitor. Ne bucurăm că sunteți aici, domnule Durando, și vă rugăm să ne povestiți cum, după părerea dumneavoastră, se poate concretiza învățământul în uh, Uh, următorii ani și cum ar trebui să arate. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Many thanks for, uh, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru această invitație de a partaja cu dumneavoastră anumite teme de reflexie privind contribuția potențială a tehnologiilor digitale în uh, sectorul educației. Aș vrea să spun înainte de toate că vorbim mai despre un proces complex, cel al inovației. Uh, știm cu toții că sistemele noastre de învățământ se bazează pe uh, predare, pe curriculum și pe evaluare, cei trei piloni care în mare se regăsesc cam în toate țările în Europa. Apoi, sigur, ține și de o anumită viziune asupra școlii, apoi o anumită capacitate de adaptare a inovațiilor și aici vorbim și despre pedagogie și despre tehnologie. Dacă ne uităm la, la pedagogie, sigur, diferite abordări, lecții, abordare individualizat, proces de învățare și în școală și în afara școlii, ne uităm sigur și la curriculum care este din ce în ce mai mult la libertatea școlii, autonomie, deci și mergând mai departe, în ce privește tehnologia, se evoluăm actualmente spre o abordare față în față, individualizată, uh, pe manuale bazate pe uh, resurse educaționale um, Uh, deschise. Aici v-ați referit mai devreme la toate problemele de copyright. Aici, sigur, vorbim și despre accesul la internet și uh, learning analytics. Vorbim și, sigur, și despre infrastructură, deci despre cloud computing, despre tendința bring your own device și toate acestea încă o verie de legătură cu inovația, și anume spațiile de învățare, noile spații de învățare pot avea un impact asupra tuturor celorlalte componente citate dintr-un sistem educațional. Și aș vrea să uh, discut cu dumneavoastră un paradox. Eh, ați eh, spus deja în introducere că foarte multe schimbări se întâmplă în școli și, bineînțeles, profesorii încurajează pe elevi, pe cursanți să colaboreze, să folosească tehnologia, să fie creativi și se întâmplă din ce în ce mai mult în multe locuri din Europa, dar până la urmă, eh, când se trage linie, cursantul tot trebuie să-și demonstreze competențele într-un proces de evaluare foarte individual, izolat într-un colț. Deci este cumva împotriva celorlalte aspecte pe care le-am menționat. În panelul precedent s-a menționat de mai multe ori acest cuplu pedagogie-tehnologie. Cine pe cine trage mai departe? E sigur, este o dezbatere veșnică. Însă, este ceva ce știm deja, că, și anume, dacă definim Uh, în mod corect pedagogia și um, încorporăm tehnologia um, conform cu necesitățile, atunci învățarea va deveni mai simplă, mai profundă și mai atrăgătoare. Deci aici vorbim despre emergența acestor tehnologii în cadrul școlilor și se până la acum lucrăm cu ele. Deci, de fapt, nu ar trebui să ne gândim niciodată la folosirea tehnologiei fără să luăm în considerare locul, rolul jucat de profesori pentru că aici vorbim și despre necesitatea de a construi capacități în rândul profesorilor, deci aici vorbim despre dezvoltarea profesională și um, uh, pe tot parcursul vieții a profesorului. Acum aș vrea să mă refer la ce anume face rețeaua European Schoolnet față de toate aceste teme. Deci noi reunim 37 de ministere ale educației și ne-am dat ca misiune să sprijinim instituțiile școlare în aceste transformări ale procesului educațional. Deci avem mai multe domenii de activitate. Mm, primul domeniu, cel mai important, este furnizarea de uh, dovezi și date în acest domeniu al inovației în educație, pe care să se poată construi uh, recomandări de politici publice. Apoi să sprijinim școlile și profesorii în activitățile lor de învățământ și, în al treilea rând, dezvoltarea și susținerea unei rețele de școli care se implică în uh, aceste domenii. Și, deci, revenind mai în detaliu, acum avem foarte multe studii la care lucrăm, colaborăm cu DigiConnect, de mai multe ori uh, participăm la experimente în domeniul politicilor uh, educaționale, am colaborat și cu Erasmus și pornind de la aceste experimente și de la datele obținute, ministerele pot continua. Uh, apoi, în domeniul sprijinului acordat școlilor și profesorilor, în împreună cu Comisia avem trei rețele majore. În primul rând, uh, în programul Twinning, uh, practic peste 60.000 de profesori și 2 milioane de persoane uh, care sunt implicate aici, împreună cu Digi Research, împreună cu Comunitatea pentru Știință și Educație din Europa, deci STEM, deci este un parteneriat public-privat și în numele Connect și Connecting, uh, facilității Connecting Europe, am participat la inițiative majore în acest domeniu. A treia dimensiune la care se referit și doamna președintă în introducere se referă la uh, viitorul, viitoarea sală laborator de cursuri. Și, practic, aici nu, nu este vorba despre un loc futurist cu tehnologie, este vorba de fapt, despre un loc uh, foarte primitor în care uh, invităm uh, profesori încercând să stimulăm acest dialog privind tehnologiile inovante și rolul lor în creștere. Deci uh, vom continua să deschidem astfel de locuri în întreaga Europa și Eh, acolo vor fi invitați ambasadorii educației nominalizați de diferitele ministerii. Și pentru că, până la urmă, eh, formarea, instruirea aceasta nu este suficientă, Și dar am înființat și o academie proprie bazată pe aceste MOOCs, cursuri online, pe anumite teme specifice legate de uh, inovație în educație. Anul trecut, rețeaua noastră uh, a sărbătorit, și a sărbătorit o dată aniversară, 10 ani de existență și atunci s-au fost definite 10 aspecte uh, cheie de activitate pentru noi. În primul rând se referă, este vorba despre competențele pentru viață și pentru muncă în prezent și în viitor. Și bineînțeles că în al doilea rând, uh, am definit uh, ca prioritate noile practici în domeniul predării. În al treilea rând, uh, vorbim despre școli ca organizații în perpetuă schimbare, pentru că conceptul de școală în general se, se schimbă, rețelele de școli, procesele de învățare formale, non-formale sau chiar informale și în al patrulea rând, uh, adaptarea sau difuzarea inovației la scară largă. Și dacă vorbim, ne gândim și la ce s-a spus în uh, precedentul panel, ne dăm seama că există deja foarte multe instrumente la dispoziția noastră. Nu lipsa lor este problema noastră, ci uh, difuzarea lor pe scară largă și construirea unor ecosisteme în care acestea să poată fi folosite pentru că este nevoie ca aceste instrumente noi să poată fi adoptate pe scară largă. Rețeaua noastră a definit atunci eh, și patru priorități. Deci eh, noi suntem întotdeauna primii când vine vorba să susținem uh, elevii și studenții să evolueze pentru a deveni cetățeni activi și responsabili, inclusiv în mediul digital. Deci aici vorbim și despre alfabetizare media și digitală, competențe digitale și sigur sunt foarte multe dezbatere aici, uh, inteligența artificială și așa mai departe, dar trebuie să fim foarte atenți, să nu amestecăm lucrurile între ele, pentru că pe de o parte ne trebuie profesioniști cu competențe foarte specializate în IT, TIC, inclusiv inteligența artificială. Dar, totodată, avem nevoie să ridicăm nivelul uh, de competențe digitale și media de bază pentru toți cetățenii și mai ales toți tineri. Este ceva foarte important. Nu trebuie să uităm că aceste două uh, provocări mari nu pot fi rezolvate așa doar printr-o formulă magică. Ne trebuie o abordare adecvată. Al doilea mare domeniu de acțiune, uh, construirea de capacități uh, în rândul profesorilor. Deci, bineînțeles că profesorii joacă un rol cheie în tot acest proces. Dar trebuie să ne gândim tocmai și la uh, formarea profesională continuă a profesorilor. În al treilea rând, noile mm, contexte de învățare. Deci, ne-am referit pe scurt la uh, noile abordări ale predării învățării, abordarea colaborativă, etc. Deci foarte multe lucruri se întâmplă și în, acest, în această direcție. Deci trebuie să strângem legăturile între contextele formale, non-formale, trebuie să conectăm mai bine uh, școlile și comunitățile, educația în domeniul STEM, uh, pentru că, până la urmă, uh, nu ducem lipsă de profesori de științe și tehnică în Europa, dar totuși predarea acestor discipline are de suferit și uh, revin deci la cea de-a patra temă, uh, difuzarea la scară largă a inovației. Deci, uh, un domeniu major, aici desfășurăm foarte multe proiecte pilot cu mii uh, de profesori, uh, de elevi și uh, foarte multe școli implicate și încă ne punem întrebarea de ce nu putem să accelerăm această transformare. Deci, câteodată vedem că problema principală principală nu ține de transferul unor rezultate, ci de transferul la scară largă a unor procese care duc la rezultate. Și acum voi ajunge și la ultimul slide, concluzia. Practic, tehnologia digitală ne oferă o oportunitate de a reevalua practicile profesionale și trebuie să ne fixăm obiective clare pentru a uh, integra în practicile pedagogice utilizarea tehnologiilor TIC Uh, ținând cont de interesele tuturor părților interesate. Deci este o idee care trebuie să ajungă la urechile decidenților care uh, uh, elaborează politicile publice. Apoi, trebuie să facem clar legătura între tranziția digitală și abordarea, viziunea școlii în general și Uh, în continuare revin la formarea profesorilor și formatorilor care trebuie să fie la curent cu toate noile evoluții. Deci trebuie noi criterii de evaluare, să construim încredere la toate nivelurile și să uh, implicăm mai mult practicienii într-un proces de reflexie și de cercetare. Deci, până la urmă, dacă vrem să progreseze sectorul educațional, este pur și simplu trebuie să ridicăm dorința de a învăța în rândul studenților și elevilor și să redescoperim pentru profesori și plăcerea de a preda. Mulțumim foarte mult pentru această primă contribuție. Trecem de îndată la următoarele contribuții și discutăm pe ansamblu. Eu urez bun venit doamnei Ilona Chiș este directoarea programului Biblioteci Deschise 2020 de la Fundația Citit și Scris de aici de la Bruxelles. După știm că bibliotecile au fost deja amintite, bibliotecile joacă în digitalizare firește un rol foarte important și vrem să aflăm mai multe despre asta. Aveți 10 minute, doamnă Ghiș. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, pentru invitație și pentru că ați inclus uh, biblioteci în această conversație. Mă numesc Ilona și lucrez la un program excelent aici la Bruxelles dedicat librări, uh, bibliotecilor publice din Uniunea Europeană. Uh, vreau să mă refer la faptul că ro- uh, bibliotecile publice vor juca un rol important în uh, alfabetizarea digitală și în dezvoltarea spiritului critic în procesarea informației și vorbim despre eh, capacități digitale de nivel primar și e vorba de persoane care eh, nu sunt eh, la școală sau angajate, atunci bibliotecile joacă un rol crucial. Am urmat, urmărit rapoartele care au fost menționate în această dimineață, raportul doamnei Tum și suntem de acord cu doamna Tum că mm, e nevoie de mai mult uh, Uh, accent pe spațiile non-formale de educație pentru a completa politicile discutate în sistemele educaționale. Îmi imaginez că mulți dintre noastre sunt familiarizați cu aceste statistici. Este remarcabil că în continuare astăzi, cam în medie 50% din cetățenii europeni nu au nici măcar capabilități digitale de bază și asta înseamnă că E vorba de oameni care n-au folosit niciodată un computer sau internetul, nu știu cum să uh, navigheze pe internet și să facă lucruri simple pe care noi le considerăm ca date. Asta este populația uh, pe care uh, bibliotecile publice o poate servi cel mai bine. Vreau să vă spun cum s-au schimbat bibliotecile publice în ultimii 20 de ani. Doamna Camevert, ați spus că astăzi când mergeți într-o sală de clasă, ea seamănă foarte mult cu cea care exista atunci când uh, erați noastră copil. La fel și cu, cu um, bibliotecile, dar totuși multe s-au schimbat dramatic. Sunt 50.000 uh, de biblioteci publice aproape în uh, Uniunea Europeană. Toate sunt gratuite și mm, majoritatea cărțile se împrumută gratuit. Peste 100 de milioane de oameni merg la o bibliotecă publică în Europa în fiecare an și aceste instituții trec printr-o revoluție în funcționarea lor. Toate imaginile pe care le folosesc uh, în prezentare sunt făcute de echipa noastră în biblioteci publice din Europa. Deci ce vedem în bibliotecile publice? Vedem o creștere din partea clienților uh, pentru ajutor legat de capabilități digitale de bază. Și Știm la nivel anecdotic că acest lucru se vede peste tot în Europa și am dorit să avem și date comparabile la, nivel, la Uniunea Europeană, să vedem ce uh, cereri primesc uh, bibliotecare în fiecare zi. Deci astea, sunt lucrurile pe care le cer oamenii. Și există birouri în multe biblioteci unde oamenii pot veni să ceară ajutor digital Provocarea reală uh, e reprezentată de existența resurselor și a finanțării pentru a servi această nevoie a clienților. Dar dacă nu pot, dacă e o bibliotecă foarte mică rurală cu un singur angajat, întrebarea care se pune este unde merg acești oameni? Unde obțin acest uh, uh ajutor? Trebuie să vă reamintesc, nu știu dacă trebuie să vă reamintesc că uh, 10% din europene au uh, alfabetizare digitală sunt analfabet și atunci nu poți să fii alfabetizat digital dacă nu ești alfabetizat clasic. Și problema aceasta a diferențelor digitale nu afectează doar pe persoanele în vârstă, Au existat uh, programe de mare succes în multe țări europene care să ajute eh, refugiații, migranți, copii care uh, au probleme chiar și în țări foarte alfabetizate digital ca Danemarca există probleme eh, legate de înțelegerea instrumentelor și de informare critică. Ideea este pentru biblioteci să se adapteze la audiența pe care o au, la clienții pe care o au și uh, bibliotecarul uh, joacă un rol cheie. Biblioteca oferă un loc fantastic de întâlnire între lumea virtuală și lumea fizică. Este adesea singura uh, clădire publică unde poți avea acces la internet în orașul respectiv și uh, este extrem de importantă pentru cei care nu au acasă internet. Vă ofer această imagine de la Helsinki. Este noua bibliotecă centrală din Helsinki care se va deschide în decembrie uh, și e un exemplu de bibliotecă futuristă, modernă și a fost făcută cu, pe baza unor sugestii făcute de mii de cetățeni ai Helsinkiului și este un exemplu despre modul în care se poate crea o astfel de bibliotecă care nu mai seamănă cu vechile clădiri umplute cu cărți. Deci, despre ce e vorba? Când am vorbit des, uh, cu comisarul și cu diferite instituții, ne-am uitat la Erasmus+, Plus, e nemaipomenit și ne bucurăm că există din ce în ce mai multă susținere, dar credem că avem nevoie de anumite instrumente specifice care să susțină învățarea de uh, capabilități digitale de bază și asta lipsește din propunerile actuale. Trebuie să eliber, eliberăm uh, potențialul Fondului Social European și să-l facem mai ușor de accesat pentru diferite părți ale comunității, pentru că barierele actuale la finanțare sunt prea mari și noua comisie trebuie să continue Sperăm că va continua să fie o susținătoare a comunității bibliotecilor. Vreau să uh, sfârșesc cu câteva imagini. Cred că l-au văzut, l-ați văzut mulți uh, înainte. Vreau să vă reamintesc că reprezintă valoarea centrală a sistemului de biblioteci publice și anume de a oferi acces uh, tuturor într-un mod adaptat nevoilor clienților și utilizatorilor. Este o valoare de bază pentru noi și cred că e ceva care trebuie susținut. Comisia a menționat uh, săptămâna codării, Code Week, pentru al treia, suntem parteneri și a treia oară, uh, în acesta, uh, cu această ocazie vom susține în Parlament o activitate și vă vom arăta ce fac librării europene pentru a promova capabilități digitale pentru toți. Și sigur, dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și pentru această privire în rolul atât de important pe care îl pot juca bibliotecile. Înainte de a intra însă direct în discuție, îi urez bun venit domnului Dominico Gamba Corta de la Comitetul Regiunilor. Dânsul ne va face legătura cu însemnătatea nivelului local și regional pe care acest nivel trebuie să joace în învățământul digital. Sunt raportor pentru Comitetul Regiunilor pentru planul de acțiune referitor la învățământul digital și așteptăm cu mare interes ce aveți să ne spuneți. Domnule Gamba Corta, vă rog, aveți cuvântul pentru 10 minute. Vă mulțumesc Înainte de toate, îi mulțumesc doamnei președinte a Comisiei Cult pentru această invitație la întâlnirea de azi. Și e o întâlnire foarte utilă pentru că dată vom organiza planul, vom organiza ședința plenară a Comitetului Regiunii care va adopta acest uh, plan de inițiativă. O salut și pe Livia, Silvia Costa cu această ocazie care participă la lucrările noastre. Planul de acțiune am început uh, să lucrăm uh, luna mai anului trecut și am început la începutul, la jumătatea lunii octombrie. Este un aviz de mare interes pentru cei care reprezintă uh, autoritățile locale, primarii, prefecții, regiunile în cazul de față, care sunt reprezentați în uh, Comitetul Regiunilor. De când uh, s-a inițiat sistemul Bolonia, am inițiat acest proces în care am scos uh, în vedere importanța învățământului pentru ce înseamnă toleranță, libertatea de expresie, libertatea de cercetare, uh, libera circulație a studenților și personalului, valori de bază, am putea spune, ale societății europene. În acest aviz deosebit de lung, eu am să trec, am să scot în evidență doar câteva aspecte, am scos în evidență, printre altele, necesitatea de a folosi în mod judicios resursele digitale. Tot mai adesea intrăm în contact cu necunoscuți, ne confruntăm uh, cu practici precum phishing, sexting, um, șantaj sexual, probleme de ludopatie, simptome de stres asociate activității digital. Există și acea frică de a rămâne pe din afară, acel FOMO Firește, trebuie să mizăm pe tineri, să investim în ei, pe copii și în copii și în tineri, pentru a-și consolida gândirea critică și alfabetizarea digitală. Firește, principala îngrijorare de care ne lovim e că mult prea adesea profesorii, cadrele didactice și alți angajați din sectorul învățământului au nevoie de a beneficia de o pregătire adecvată, trebuie să învețe cum pot uh, actualiza metodele de învățare. O altă problemă de care ne lovim este nevoia creării unor materiale didactice digitale gratuite, depășind unde e nevoie și problemele de copyright la nivel, la drepturilor de autor la nivel transfrontalier. Însă îngrijorarea care există în cadrul uh, entităților care reprezintă autoritățile regionale în Comitetul Regiunilor e că există un clivaj digital puternic, un clivaj digital care vizează înainte de toate contexte geografice diferite, regiunile, de pildă, din centrul Italiei și din sudul Italiei față de regiunile asemănătoare din centrul și nordul Italiei, așa cum există uh, diferențe deosebite de vârstă și de gen. După cum s-a spus în repetate rânduri, există o participare redusă, înregistrează o participare redusă a femeilor prin uh, prezența redusă a femeilor în uh, cadrele didactice, în rândul cadrelor didactice ale facultăților tehnice. De asemenea, există problema resurselor, problema evidentă, Iată de ce este important ca planul pentru învățământul digital să beneficieze de un cadru de finanțare multianual care să permită atât resursele de la bugetul național, care să fie alocate nu doar conectivității și infrastructurii, cât și dezvoltării competențelor digitale în toate nivelele de învățământ. Comitetul regiunilor, la punctul 25, reamintește, pe bună dreptate, că autoritățile locale și regionale joacă un rol fundamental în executarea politicilor de învățământ. În acest scop, eu aș vrea să citez un caz specific, un caz care vizează regiunea mea, regiunea Campania, o regiune nu doar din Napoli, ci o regiune care reunește aproape 5 milioane de locuitori, regiunea cea mai mare după Lombardia. Recent, de 3 ani încoace, regiunea Campania, folosind în principal fonduri eh, din cadrul Fondului Social European. Așadar, regiunea împreună cu cea mai importantă universitate din sudul Italiei, Federico al II-lea, a creat eh, așa numita Develop eh, Academy, Academia pentru Dezvoltare, care țintează, care mizează pe tineri și în colaborare cu Universitatea Federico al II-lea din Napoli, integrează sute de tineri în a căror învățământ se bazează pe dezvoltarea de aplicații pentru un nou mediu dinamic de aplicații. Programul se concentrează pe dezvoltarea de software, crearea de startup-uri, uh, elaborarea de aplicații care au în centru creativitatea și colaborarea, în acest fel permițând uh, multor studenți să dobândească un rol uh, activ uh, și în ce privește inițiativele antreprenoriale. Acest program se desfășoară la Napoli, dar nu e deschis doar studenților italieni, vin studenții din tot spațiul mediteranean se bazează pe CBL, acel Challenge-Based Learning, acel învățământ bazat pe provocări, o abordare multidimensională de învățământ. Aici, studenții nu doar că profită de pe, pe provocările, de pe urma provocărilor tehnologice, ci învață și să rezolve probleme practice din viața de zi cu zi. Este o metodă de colaborare prin care experții lucrează, colaborează și nu aprofundează doar materiile pe care le studiază împreună, ci acceptă provocări, iau inițiative uh, comune. Cursurile se desfășoară în limba engleză și, după cum vă spuneam, există sute de tineri care în acest fel uh, descoperă un nou mod de a uh, învăța. e și un aspect uh, uh, important cum se poate ajunge, uh, cum se gestionează drepturile de proprietate intelectuală, cum se gestionează produsele, modelul de afaceri și așa mai departe. Doream să scot în evidență aceste date, nu doar din interes de campanie. Doream să scot în evidență cum mult prea adesea se vorbește uneori cu îndoieli referitor la calitatea cheltuielilor europene. Iată de ce, în cazul de față, repet, colaborarea între universități, întreprinderi și regiunea Campania a permis crearea acestei inițiative atât de importante. Cine dorește să afle mai multe, poate arunca o privire pe pagina developmentacademy.com uina.it care descrie și cum se poate intra în acest program, un exemplu de succes în sudul Italiei a ceea ce ar trebui să fie, ce s-ar putea să fie și ceea ce ne dorim să devină o abordare mai inteligentă uh, față de dezvoltarea personală a tinerilor în cadrul lumii tehnologiilor digitale. Da, mulțumesc foarte mult și pentru această contribuție. Trecem acum la obișnuita noastră rundă de întrebări și răspunsuri. Procedăm ca adinaori, aplicând metoda ping-pong și, având în vedere că se află în sale, dau cuvântul înainte de toate raportoarele noastre Iana Tum, dacă dorește. Thank you. First... Mulțumesc. Mai întâi trebuie să mă scuz că am întârziat. Am avut un alt raport în altă comisie în același timp, îmi pare rău. Sincer, uh, trebuie să spun câteva lucruri despre raportul meu, dar am înțeles că l-ați discutat deja, nu? Da, facem prezentarea raportului după aceea. Acum e vorba de o rundă de întrebări și răspunsuri. Dacă ai observații la ce s-a spus sau ai întrebări pentru a afla mai multe de la invitații noștri, iată de ce doream să-ți uh, cedez ție în calitate de raportare prima întrebare, după care trecem firește la uh, raport. Uh, sincer să fiu, uh, atunci când am lucrat pe raport, ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni din diferite uh, DG-uri ale Comisiei Europene, deci uh, cam știu în mare ce s-a spus. Cred că întrebările și comentariile mele sunt deja în raport, dar vă mulțumesc că vă aflați aici, vă mulțumesc pentru contribuții și pentru că înțelegeți importanța acestui lucru. Este absolut șocant, nici eu nu știam că avem atât de multe școli în Europeană fără conexiune la internet. Deci niciun fel de eh, conexiune la internet și sunt absolut convins că eh, convins că, pentru că am avut discuții cu raportori din umbră chiar înainte să încep să scriu raportul și toți am fost de acord, toate grupurile politice sunt de acord că eh, capabilitățile, aceste capabilități digitale vor fi în viitor uh, motivul unei noi uh, divizări sociale. Deci oamenii care nu vor putea să învețe și să folosească toate aceste device-uri într-un mod uh, corect, vor fi pierzătorii pe piața muncii. Asta e foarte clar și cred că trebuie să discutăm aceleași chestiuni și Comisia pentru Angajare, Comisia Amploa, dar asta e o altă chestiune. Această paradigma în care am fost crescută. Mama mea a spus, trebuie să înveți, să ai o diplomă și o să lucrezi în profesia ta până la pensie. Asta nu se va mai întâmpla. Niciodată. Nici cu, poate cu mine, deși am 52 de ani. De, deci nu mai vorbim de oamenii tineri. Deci trebuie să schimbăm această paradigmă și uh, mă bucură să aud că toată lumea înțelege acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Nu am uh, auzit nicio întrebare pentru experții noștri, dacă am auzit bine, dar poate totuși experții noștri au un comentariu de făcut. Con- facem, procedăm um, așa în ping-pong, dar dacă nu vreți să spuneți nimic, nu e nevoie. Yeah, uh, you mentioned the issue. Ați menționat problema conexiunii la internet în școli, dar trebuie să avem grijă dacă există conexiunea asta, nu înseamnă că este și folosit internetul în timpul procesului de învățare. Deci e o problemă de infrastructură, sunt absolut de acord și trebuie să rezolvăm această problemă și să oferim conexiune broadband și mai departe și sunt foarte multe inițiative susținute cu vouchere, Wi-Fi pentru școli și toate cealaltă. Uh, instituțiile, Comisia colaborează pentru a oferi acces în școlile care nu au acces și unde accesul e dificil. Dar apoi întrebarea este cum se folosește internetul în timpul procesului de învățare în școli, atunci când el există. Și asta e un alt element care trebuie luat în considerare. Da, și eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați ridicat uh, problema echității digitale. Cred că aveți absolută dreptate. Vedem diferențe în oportunitățile, uh, în special economice, uh, sunt din ce în ce mai mari de inegalitățile digitale. Deci există o clasă de cetățeni care sunt uh, educați digital și se descurcă bine în societate și alții care nu fac acest lucru. Și e vorba nu numai de angajare, e vorba de participare democratică, de vot, de a, a putea participa complet în viața cetățenească. Poți să faci impozitele online sau să rezervi un bilet de teatru online. Deci ce vedem este o creștere a prezenței digitale în viața noastră și că asta crește din ce în ce mai mult diferența între oamenii care pot participa și oamenii care nu pot participa. Și uh, așa se întâmplă de obicei. Cei care uh, și înainte aveau probleme, acum au probleme și mai mari. E o problemă importantă și mă bucură că l-ați menționat-o. Întrebarea legată de competențe digitale este tot mai mult o întrebare de participare în societate, cu alte cuvinte, Uh, sub ce formă și în ce măsură se mai poate participa în societate și aici trebuie să ne asigurăm că uh, disparitățile nu sunt prea mari. Silvia Costa. Am o întrebare rapidă pentru cei trei invitați. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru rețeaua școlară europeană. Cunosc foarte bine experiența dumneavoastră, apreciez și știu că s-a născut în urma inițiativei ministrului uh, de învățământ italian și ministrului de învățământ suedez, uh, dacă nu mă înșel, în urmă cu 10 ani, cam așa. Voi reprezentați o platformă extraordinară și, de altfel, sediul vostru e aici, lângă Parlament. Platforma voastră permite acest transfer de procese mizând uh, pe cadrele didactice. Voi ați creat această academie pe care eu o consider o abordare cu o lungă experiență și care, după cum ați spus deja, implică un număr uh, semnificativ uh, de cadre didactice din uh, multe țări. Mă întreb dacă această academie, și e o întrebare pe care nu adresez și nouă, dacă această academie nu ar putea fi recunoscută drept realitate în care să investim mai mult prin acest plan de inițiativă pentru competențe digitale și din partea Comisiei. Ați putea spune dacă e de acord, dar eu spun cu jumătate de gură și către colegii noștri, ar putea să fie adoptată drept proiect în care Comisia să investească realmente. A doua întrebare pentru doamna Chiș. Cred că în ziua de astăzi bibliotecile joacă un rol social poate mai mult ca oricând în istorie. În multe țări, mai ales în periferiile urbane, și pentru mai multe generații. Cred că dumneavoastră ați vorbit aici de posibilitatea de a folosi mai mult Fondul Social European și cred că acest fond are toate posibilitățile pentru a fi folosit mai mult. Și acum, pentru domnul Gama Gamacorda, împărtășesc abordarea dumneavoastră și a fost, de altfel, un punct de mândrie când am întâlnit cu Apple la Compertino. Am constatat cu mândrie că atunci, în 10 minute de prezentare la Apple referitor la provocările de învățământ, apărea și uh, Napoli cu această academie de dezvoltare a competențelor și cu realizările tinerilor, peste 100 de tineri deja, și reamintesc, nu e unul din locurile, din centrele de uh, excelență, ci e singurul centru de excelență care a luat naștere în urma interacțiunii între Apple, universitate și mediul de afaceri în Europa. Cred că în rapoartele noastre noi am putea să cerem ca acest gen de inițiative să se dezvolte și în alte părți din Europa, pentru că acum sunteți singurul centru din Europa creat cu acest model al campusului universitar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Donano! Yeah, Of course, if you mention... Uh, da, sigur, dacă vă referiți la modul uh, la care putem folosi mai multe susținere pentru conceptul uh, Academiilor Europene, sigur că nu putem decât să, mulțumim, să vă mulțumim pentru această susținere. A fost o parte din angajamentul Ministerului Educației legat de dezvoltarea capacităților pentru angajare, o încercare a Ministerului de a-i ajuta pe profesori. Am avut peste 22.000 de profesori din Europa, mai ales din țările sudice. Deci uh, echilibrul geografic nu e realizat deocamdată și n-am reușit să oferim decât cursuri în engleză, ceea ce limitează participarea uh, profesorilor uh, pentru cei care nu controlează bine limba engleză Sigur, am încercat să vedem cum se pot uh, integra cursurile în, în curiculul național, în oferta națională curriculară și cum putem oferi certificare pentru școli sau uh, profesori. Deci ne descurcăm cu ce avem, dar există desigur mai multe posibilități pentru susținere și atunci putem să ne descurcăm mai bine. Mulțumesc foarte mult, doamna Kish. Ați avut o întrebare în legătură cu ce se poate face mai bine Fondul Social European ca bibliotecile să-l folosească cât mai bine Fondul Social European. Da, râdem cu toții. Nu știu ce este posibil în acest cadru temporal care mai există. Știu că este o nouă propunere care trebuie să fie mai clară și mai ordonată. Totul trebuie să fie schimbat, pentru că există atât de multe bariere, dacă vorbim de... Pentru că bibliotecile depind de guvernele locale. Și dacă uh, cu finanțarea nu e în mod necesar problema și cred că, cred că problema este să înțelegi cum să obții informații, să stabilești prioritățile și să accesezi fonduri. Știu că există o propunere nouă ce începește Fondul Social European, ESF+. Deci cred că este o oportunitate să oferim în special instruire pentru bibliotecari. Asta ar fi o prioritate reală pentru noi. Bibliotecile eh, se consideră hub comunitare care oferă servicii multiple Uh, comunității. Educația digitală este unul dintre ele, deci mi se pare un loc uh, logic. Și, bun, știm că uh, bibliotecile nu sunt de competența UE, dar ratăm uh, oportunitatea de a folosi complet aceste uh, spații care au internet, de exemplu și așa mai departe. Deci uh, simt foarte multă susținere și simpatie în această sală. Întrebarea este ce poate face comisia noastră ca să ne susțină. Firește că ne vom gândi cum putem uh, răspunde la această solicitare din partea Apple în avizul nostru, dacă putem face mai mult, pentru că cu siguranță bibliotecile joacă un rol central și trebuie să avem grijă ca multe comune să poată să-și conceapă bibliotecile, să le dăteze astfel încât uh, la fața locului să poată fi încurajat și învățământul digital și să facem să atingem uh, acea cetățenie digitală. Cred că aceasta e ideea, bibliotecile trebuie să joace un rol mai central și ne vom gândi cum vom reuși să facem uh, din biblioteci și cum putem face ca bibliotecile să primească o altă formă de sprijin din uh, FS, din Fondul Social European. Având în vedere că autoritățile locale și regionale sunt competente și dacă într-adevăr doresc acest lucru. Domnule Gamba Corta, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să vă spun că în avizul nostru, Comitetul Regiunilor, dincolo, firește, de a sublinea rolul important pe care l-au autoritățile locale și regionale, subliniem și importanța parteneriatului uh, public-privat. Resursele sunt uh, tot mai limitate. Iată de ce mi se pare corect ca marile întreprinderi informatice, din tehnologia informației, precum Apple, de pildă, să investească tot mai mult, mai ales în Europa, unde există și locuri de muncă în acest sens, vedem uh, ce se întâmplă și uh, în micile comune, unde constatăm că în sectorul comerțului uh, e o criză considerabilă. Trebuie să încurajăm așadar cooperarea între industrie, întreprinderi, mediul de afaceri și universități, să încurajăm acest parteneriat public-privat în favoarea învățământului. Și repet, marea îngrijorare, acest, uh, acel mare clivaj digital care există. Trebuie să facem uh, și să avem atenție și um, în ce privește cadrele didactice, pentru că nu e corect ca un copil de șase ani care are ghinionul de a avea un profesor mai puțin competent, cu competențe mai reduse, cu probleme când vine vorba accesul la competențele digitale, ca acel copil să aibă de suferit. Pentru că profesorul joacă un rol fundamental în creșterea, în dezvoltarea, în evoluția pedagogică a copilului. Iată de ce este important să insistăm pe pregătirea și formarea profesorilor. Firește acele persoane care se află în pragul pensionării, care au depășit 60 uh, de ani, dau dovadă de mai puțin entuziasm uh, decât uh, recent absolvenți care sunt poate și nativi digitali. Repet însă, nu putem să dezavantajăm uh, cei cu vârste fragede și care poate au ghinionul de a trăi într-un sat unde profesorul nu e neapărat cel mai uh, ager cu informatica. Helga Truppel. Da, mulțumesc pentru prezentare. Aș vrea să mă întorc la necesitatea ca bibliotecile să fie centre comunitare, în special pentru cetățenia digitală. Pentru că atunci când am vizitat Arhusul, capitala culturală uh, europeană, acolo am găsit o, o bibliotecă minunată și pentru mine uh, era imaginea unui centru comunitar foarte deschis, foarte prietenos, foarte orientat pe servicii și foarte inclusiv și transparent și cu arhitectură superbă. Uh, Uh, avem nevoie de astfel de spații și acest model de la Helsinki e similar. Cred că spiritul scandinav, într-o oarecare măsură, uh, este cel mai bun uh, ca entitate publică. Ce, și de asemenea ce fac companiile private. E important, dar noi în Europa, pentru că nu avem rolul acesta al sectorului privat, trebuie să facem cât mai mult în sectorul public. Și în ce privește divizarea digitală. Când mama mea era într-un uh, azil pentru persoane în vârstă, autoritățile fiscale au cerut să-și trimită digital uh, impozitele și nu avea nici măcar uh, internet acolo. Deci ea depinde complet ori de copii, ori de o instituție publică. Deci, cum spuneați, mai ales persoanele în vârstă au nevoie de acest serviciu ca un serviciu public, pentru că altfel sunt complet uh, pierduți și uh, izolați în societate. Susțin ce a spus Petra și la fel și cu alte programe, fondurile structurale, programe educaționale, cred că toate aceste programe trebuie să reflecte uh, revoluția digitală, pentru că uh, e legat de viața profesională, de sănătate, de comunicare, de participare, peste tot, nu doar într-o singură parte a societății. E peste tot. Și aș vrea să mă refer apoi la ce a spus domnul Durando, pentru că mi se pare absolut crucial uh, pentru succesul întregii, uh, întreg, întregului demers. Ați vorbit despre bucuria de a învăța, de a te bucura de o activitate interesantă și de asemenea v-ați referit la bucuria de a preda. Uh, a profesorilor. Da, cred că fără aceste lucruri, pe că învățătura nu e întotdeauna ușoară, dar trebuie să fie o sursă de bucurie și trebuie combinate aceste lucruri, pentru că altfel vom da greș. Vă mulțumesc pentru această abordare. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Încă o rundă de răspunsuri? Hmm? No, no. Nu, cred că putem încheia aici și să trecem la raport. Mulțumesc foarte mult pentru că ați subliniat acest lucru. A fost foarte interesant. La, ce e interesant la Arhus e că a fost o decizie a Consiliului Local de a oferi servicii cetățenilor prin intermediul bibliotecii. Deci cred că este o abordare luminată Uh, și înțeleaptă, se folosește o infrastructură specifică. Oamenii se duc mereu acolo și biblioteca este echipată să-i ajute. Poți să obții un pașaport acolo, poți să-ți depui uh, uh, formularul de impozite, cred că este un model. Și Arhus, evident, este una dintre cele mai bune biblioteci din Europa. Sunteți foarte norocoși că ați fost acolo. Cred că toți ar trebui să mergem acum la Helsinki, deși Helsinki în decembrie e o problemă only uh, mentioning, uh... Aș vrea doar să menționez importanța reconcilierii între învățarea formală, non-formală și informală. Cu toții știm că 40% din uh, cunoaștere studenții o au din afara școlii. Asta pune foarte multă presiune pe profesori pentru că ei trebuie să valideze aceste cunoștințe chiar dacă nu ei au transmis-o. Deci e o provocare de a deschide școala către comunitatea mai largă și închei cu exemplul uh, săptămânii de codare. Acolo se amestecă învăță, învățarea formală și informală, cooperarea între consilii și biblioteci și uh, cu scopul de a oferi skill-uri digitale tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și încheiem cu domnul sì. Gamba Corta. Credo che possiamo concludere con un... Eh, da, cred că putem încheia cu un fel de slogan. Trebuie să-i facem pe, pe tineri să înțeleagă că merită să studieze. În sensul că e bine să studiez pentru a avea o satisfacție personală, dar și pentru a putea intra în câmpul muncii. Există firește problema abandonului școlar a multor tineri, mai ales uh, din învățământul uh, superior, care se înscriu la universitate, după care se lovesc de un obstacol și nu mai pot continua. Trebuie să ne concentrăm uh, și pe ei, pentru că, după părerea mea, pot garanta un rezultat excelent în câmpul muncii dacă ne concentrăm pe ei și putem așadar să depășim acest clivaj digital prin ideea a studia merită. Mulțumesc foarte, foarte mult tuturor invitațiilor noștri, doamnei Chiș, domnului Dorando și domnului Gamba Corta în a doua rundă și invitațiilor noștri din uh, prima rundă. Cred că a fost o după amiază interesantă. Cred că ne-au dat uh, multe idei, mai ales pentru consultările bugetare și idei referitoare la programele de lucru și ne-au dat multe idei pentru raportul din propria inițiativă referitor la învățământ în epoca digitală, provocări și șanse și totul, tot ce are de face cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc că ați fost aici alături de noi, că ne-ați comunicat ideile și cu cunoștințele dumneavoastră, ne-ați prezentat experiența dumneavoastră. Cred că vom rămâne, vom păstra legătura. Putem continua cu prezentarea raportului din propria inițiativă a Ianei Tom. Ea este raportoare pentru șansele pe care le prezintă mediul digital pentru politica de învățământ în Europeană. Iana, ai 5 minute pentru a-ți prezenta raportul. Yes, uh, thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc colegilor. Uh, Mulțumesc și uh, ajutorului oferit uh, foarte profesionist de secretariat. Am reușit să mă întâlnesc cu foarte multe părți interesate, să am mulți interlocutori și un lucru a reieșit foarte clar. Tehnologia evoluează foarte repede și transformă complet uh, viața așa cum o știm și trebuie să ținem pasul. Și nu e vorba doar despre competențele digitale, ci și de utilizarea tehnologiei pentru a schimba modul în care gândim anumite lucruri, inclusiv uh, educația. Și uh, înainte de această evoluție tehnologică părea să fie destul să te duci la școală, să-ți iei o diplomă, să-ți faci o meserie și gata. Lucrurile nu mai stau așa, s-au schimbat deci eh, vorbim despre un proces de schimbări permanente și de necesități noi în permanență și atunci oamenii trebuie să se adapteze și nu putem eh, face o prognoză asupra viitoarelor tehnologii care vor inventat mâine, dar e clar că trebuie să fim capabili să ne adaptăm și să învățăm repede. Deci asta înseamnă că trebuie o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții și asta înseamnă că încă de mici copiii trebuie să învețe cum să învețe. Iar aici profesorii au un rol important de jucat, însă diferențele sunt mari între statele membre când vine vorba de cum sunt predate competențele digitale, cum sunt conectate școlile, etc. Deci, cum s-a menționat, încă mai sunt școli care nu sunt conectate și sigur că sunt de acord și cu ce a spus domnul Durando, este foarte important să vedem cum anume utilizăm acea tehnologie în procesul de învățare. Pentru că, oricum, nu trebuie să uităm nici celălalt aspect. Până la urmă, dacă nu ești conectat, nu le folosești deloc, pur și simplu. Pentru unii oameni încă este o problemă. Acum, sigur, am vorbit și despre uh, cazurile opuse, când unii copii sunt poate prea conectați, dar trebuie să vedem cum, uh, cum reușim să obținem un echilibru. E la fel ca și cu dulciurile. Sigur că nu trebuie să oferi dulciuri din oră în oră, dar uh, trebuie un acces uh, echilibrat. Și iată, se există aceste disparități în Europa în ciuda prezenței unor programe europene la nivel european. Situația aceasta este inacceptabilă. În afară de problema uh, conectării, mai sunt și multe altele la nivel uh, european. Spre exemplu, acest plan de acțiune digitală despre care am vorbit astăzi um, prevede schimburi de bune practici. Mai multe direcții generale ale Comisiei sunt implicate aici, însă în continuare lipsește o abordare centralizată. Există multe elemente interesante, dar de multe ori sunt la nivel național sau bilateral. De multe ori depinde, până la urmă, de fiecare școală individuală dacă va participa sau nu. Deci, cred că sunt lucruri bune, dar nu e de ajuns. Și dacă nu există un efort colectiv, foarte multe școli pe plan individual nu vor face acest pas. Și dacă nu există o politică coordonată, nu există suficientă motivație pentru această tranziție către competențele digitale, ceea ce duce la o creștere, o agravare a disparităților deja existente. Și, uh, de exemplu, eu vin din Estonia, unde se tot spune că noi suntem uh, o țară foarte digitalizată, dar uh, și la noi mai sunt dificultăți. Și dacă nu facem ceva, aceste disparități, spuneam, se vor acrava. De aceea avem nevoie de o strategie la nivel european și uh, E clar, deci, că mm, definirea unei astfel de strategii globale europene ar oferi un cadru și pentru competențele digitale. La fel, știm că stau lucrurile practic și când vorbim despre limbi, despre matematică, etc. Deci, un astfel de eh, set de competențe ar trebui să fie uh, comun uh, elevilor, studenților la un anumit nivel, să zicem. Dar iată că deocamdată nici nu știm exact ce definim ca fiind un set de competențe standard și mm, abia după aceea vom putea vorbi și despre un cadru de evaluare și despre progrese. Deci deocamdată am vorbit, nu așa, despre acele instrumente de autoevaluare, dar asta nu înseamnă același lucru cu un cadru comun și de referință, pentru că este mult mai subiectiv. Și pe măsură ce trece timp, aceste competențe devin la fel de importante ca și scrisul și cititul și uh, ele se reflectă și la nivelul edu- educației superioare mai târziu. Și de aceea este o problemă generală europeană. Aștept cu interes și opiniile dumneavoastră și cred, sper că și raportorii din umbră împărtășesc mai mult sau mai puțin uh, pozițiile exprimate. Mulțumesc! Ja, das hört sich gut an mit den Schattenberichterstattern, dass sie da auf einem guten Weg sind. Mulțumesc foarte mult! E clar că sunteți pe drumul cel bun. Cred că e important uh, să transmitem un mesaj puternic comisiei, un lucru bun, domnule Malinov. Aveți cuvântul două minute pentru PP. Vă rog. Yeah, thank you. <clears throat> Mulțumesc. Pot să confirm că am lucrat într-un spirit de bună cooperare în cadrul raportorilor de umbră și sunt aproape sigur că nu vom avea vreo polemică pe fond. Uh, este vorba degrabă de fapt despre uh, aspecte foarte complexe, despre anumite subtilități, pentru că sigur există undeva anumite mici divergențe la nivel, să zicem, ideologic, dar uh, senzația mea personală este când vorbim la modul general de aceste teme, ajungem foarte ușor la panică, la disperare, la teama că rămânem în urmă, nu comparându-ne cu Apple, Facebook și America, dar ceva lasă senzația că practic instituțiile, politicienii, legiuitorul uh, reacționează mereu prea târziu și nu știm ce ne mai așteaptă și în anii următori. mă sprijiniți, nu așa? Deci, da, vorbeam despre această senzație eh, neplăcută că în momentul în care am sfârșit adoptăm ceva la nivel de guvern în Parlament, eh, propunerea noastră este deja depășită, deja lucrurile au evoluat. Și mai este și cealaltă jumătate de senzație că unii se descurcă mai bine și nu mă refer neapărat la americani sau nu numai la americani, la sectorul privat, la marile companii și așa mai departe. Deci trăiesc permanent cu această senzație generală de fiecare dată când vorbim despre aceste tematici. Și de aceea voi încerca să dau câteva exemple simple despre ceea ce putem face și să încercăm să fim foarte onești cu noi înșine aici mă refer și la, nu știu dacă nu vorbesc în numele comisă, cel puțin între noi, colegi în Parlament, când vine vorba despre această alfabetizare media digitală, hai să fim sinceri, la nivel general, regional, poate câteodată mm, adevărul este neplăcut, dar să fim sinceri. Și mm, mă bucur că Iana a menționat și uh, situația profesorilor. Aș fi intervenind dacă nu. Uh, da, uh, e, ca să spunem că legatul de competență al profesorilor reprezintă o provocare, este o exprimare foarte diplomatică, aș putut spune mai clar cum stau lucrurile. Și ori ce ar fi, trebuie să uh, reușim să folosim această pârghie competențelor digitale și pentru ca europenii să devină mai buni cetățeni. Este o sarcină pe care nimeni nu și-o va asuma în locul nostru. Avem această responsabilitate. Sectorul privat va avea mereu anumite eh, interese, dar altele. Însă acesta, cum anume să avem cetățeni mai buni și mai multă democrație, asta este numai munca noastră. Deci dacă e să facem ceva, trebuie să ne concentrăm în această direcție. Mulțumim! Liliana Rodrigues, două, câte, două minute. Thank you, Chair. Uh, antes de mais, eu gostaria de agradecer à relatora o draft. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În primul rând, uh, mulțumesc uh, raportorului pentru inițierea acestui aviz, care oferă deja o bună bază și e foarte adevărat că sistemele de învățământ trebuie să se adapteze la mediul digital și prin urmare trebuie adaptată și formarea profesorilor care trebuie să îndeplinească această transformare și într-adevăr trebuie făcut acest lucru la nivelul întregii Uniunii Europene. De adevăr, era digitală este, va fi prezentă peste tot uh, în instituții, în viața cotidiană și trebuie să ne punem problema accesului tuturor la uh, aceste medii, aceste servicii și pe viitor tehnologia are un rol și mai important. Deci trebuie să ne asigurăm că și educația va fi adaptată la acest uh, mediu în plină transformare. Deci asta implică într-adevăr o adaptare a proceselor pedagogice, pentru că altfel nu putem ajunge la învățare cu succes. Și deci, e clar că este nevoie să se adapteze formarea profesorilor în funcție de nevoi, în funcție de regiuni, de situația existentă. Sigur, tehnologiile digitale sunt foarte importante pentru tineri, dar, așa cum s-a mai spus, trebuie ca, până la urmă, ele să fie deschise tuturor categoriilor de vârstă, întregii populații, ca, să, ca toată lumea să aibă acces la Uh, mediul digital și ca, până la urmă, acest lucru ar trebui să favorizeze o atitudine critică în general a cetățenilor. Deci, uh, tehnologia trebuie să folosească și sporirii incluziunii sociale în general. Și, de asemenea, trebuie să formăm um, profesorii în mod adecvat. Deci nu ne mai putem mulțumi cu formarea convențională care încă există în universități. Mulțumesc, Helga Trupel. Încearcă un minut. this afternoon and I... Mulțumesc. În uh, mare sunt de părere cu colegul uh, Malinov, e anume că noi trebuie să fim uh, sinceri față de temele abordate în acest aviz. Sigur, voi propune câteva amendamente, dar sunt uh, sigură că putem ajunge la o abordare comună. Mulțumesc, 20 de secunde de-a dreptul. Emma McClarking. Um, I'm speaking... Mulțumesc. Um, prezint pe colegul meu care nu este astăzi prezent aici. În orice caz, țin uh, să felicit pe doamna raportor pentru proiectul de aviz excelent și pentru că punctează foarte bine că nu este vorba doar de anumite avantajele digitalizării, ci și de provocări. Și uh, e adevărat că nu toate resursele sunt disponibile pentru toți într-un mod egal. Uh, pentru că putem gândi la industrie, dar și la alte sectoare și e adevărat și e foarte important ca învățarea pe tot parcursul uh, vieții să fie ceva uh, accesibil tuturor și să ne gândim și la societate uh, în ansamblul său. Și în așa fel să putem cu adevărat realiza această tranziție digitală către economia și societatea viitorului. Există și aceste probleme de slabă conectivitate a școlilor, etc., nevoia de a forma sau de a forma din nou profesorii pentru astfel de competențe. Și uh, nevoia aceasta este una foarte stringentă după cum știm foarte bine, ne, cererea de competențe evoluează. Ne putem sigur gândi și la cursurile acestea online, MOOCs, care la adică pot fi o parte a soluției necesare. Și e clar că va trebui să modernizăm și uh, metodologiile de predare la clasă, care de multe ori au rămas cu 50 de ani în urmă. Nu mai, și lucrurile nu mai se mai întâmplă ca pe acea vreme Uh, studenții, elevii sunt conștienți de aceste lucruri, deci trebuie să transformăm sectorul educativ ca să poată oferi uh, tinerilor aceste noi competențe, un spirit critic și sigur că trebuie să ajungem și la metode de predare mai atrăgătoare, mai captivante. Și sigur, vorbim aici și despre necesitatea de a acorda școlilor mai multă autonomie pentru a experimenta noi metode de predare pentru a putea integra mai bine aceste noi tehnologii. Deci poate că nu trebuie să așteptăm mereu să fie totul făcut uh, de sus. Și trebuie deci să fim mai deschiși la metode noi, la noi tipuri de colaborare, de coordonare. Și în ce privește deci ridicarea Uh, gradului de competențe este ceva foarte, foarte important și deci nu pot decât să felice din nou uh, raportorul pentru acest excelent uh, proiect de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Comisia trebuie să cuvântul? Se pare că nu. Atunci dăm cuvântul raportoarei înapoi. Thank you, Madam Chairman. Well, on behalf of the Commission, Mulțumesc. Uh, într-adevăr, în uh, numele Comisiei salut acest proiect de aviz. Vom urmări uh, cu mult interes evoluția sa și amendamentele care vor urma și cu siguranță că vom oferi și răspunsuri la text pe parcurs. Iana! Mulțumesc foarte mult, Iana! Thank you. Uh, thank- Mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră de asemenea și reprezentantul Comisiei pentru uh, disponibilitatea de care dați dovadă și trebuie și să-mi cer scuze dacă chiar am lăsat această senzație că venim cu disperare și cu panică pe această temă. Mai uh, să spun ceva care sper că nu va fi considerat procesul verbal. Am cinci copii și din cel mai tânăr 12 ani și cel mai mare are 29, deci este o diferență de 17 ani între ei și uh, între timp, sigur, lucrurile s-au schimbat foarte mult, pe parcă a trecut 100 de ani și totuși, de fapt, ei... Uh, bun, eu am fost la școală în 1973 cu tabla, uh, cu creta, etc. Și, practic, uh, fiul meu mai mare a trecut prin aceeași sală de, de clasă și pentru următorul și tot așa. Și mă gândesc că încă vă mai rămâne lucrurile așa pentru generația nepoților mei și aici colegi, pare rău, dar nu, nu, e, nu se mai poate așa. Mereu tot uh, vorbim despre aceste noi școli fără tablă și cretă și nu știu cum. Uh, dar e adevărat că nu trebuie ca școala să fie ceva plictisitor, să înveți trebuie să fie ceva interesant și trebuie să ne străduim cu toții pentru asta. Mulțumesc! Da, da cred că a fost o încheiere cât se poate de pertinentă, să înveți trebuie să fie distractiv, să înveți poate fi distractiv, dar nu în aceste săli de clase pe care cred că le cunoaștem cu toții și pe care copiii și nepoții noștri, din păcate, eh, încă, unde încă mai studiază. Vă reamintesc, termenul limită pentru amendamente este 28 septembrie la ora 11. Vom vota pe 20 noiembrie și sperăm ca în luna decembrie să reușim să ajungem la vot în plen, nu putem însă garanta. Deci, 28 septembrie, ora 11, termenul limită pentru amendamente. Mult succes pentru, în ce privește activitatea viitoare la raport, pentru raportare și raportori din umbră. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de analiza unui aviz pentru fondul uh, European pentru Dezvoltare Regională și Fond de Coeziune. Raportor este colegul Zdroievski. Termenul limită pentru amendamente este data de 2 octombrie, octombrie ora 15 și votul la comisia noastră va avea loc pe 8 noiembrie. Domnule Zdroievski, aveți cuvântul 5 minute. Już na wstępie chciałem podziękować wychodzącej koleżance Tom za tą ostatnią refleksję. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei Ton, care tocmai pleacă, pentru ce a spus în afara protocolului. A fost o observație foarte utilă și în acest context doresc să-i mulțumesc unei alte persoane, și anume Helgei uh, Trupel, pentru că ea a fost șefa delegației noastre la San Francisco. Acolo am putut să vedem această nouă tehnologie care poate să fie atât de folositoare, atât de utilă învățământului. Și doream să vă spun că este absolut important uh, ce a spus doamna Tona ori și este important să vedem cât de repede se schimbă totul și este important să nu fim depășiți oricând de oricine. Acum vreau să trec la Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Și în acest context vreau să vă spun că industria culturii Economia creativă nu este luată în calcul în diferite domenii ale economiei europene. Acest regulament se referă doar la patrimoniul istoric cultural, lipsește însă orice trimitere la industria creativă. Și acolo ar trebui să facem progrese pentru a putea permite uh, investiții, canalizarea investițiilor în uh, noile tehnologii și în acele activități creative care se pot baza uh, pe mm, noile tehnologii. Mă refer la articolul 164, articolul uh, aliniatul 4 din TFUE, care afirmă că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de dimensiunea culturală în activitățile UE în temeiul tratatului și cred că mult prea adesea nu se face acest lucru. Vorbim aici de un regulament care practic se referă doar marginal la patrimoniul cultural și cred că aici ar trebui să înaintăm amendamente concrete. Fondul European de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională, uh, sunt fonduri care ar trebui să aibă și o dimensiune culturală. Nu e o sarcină de consum, ci este un element care ne ajută să progresăm, să ne dezvoltăm și pe viitor. Este o garanție pentru viitorul industriei creative. Este o garanție că vom atinge un progres real în tocmai acolo unde aceste activități se bazează pe creativitate. Un alt element pe care doresc să-l scot în evidență e vorba de evaluarea programelor. Cred că aici ar trebui să avem noi indicatori mult mai amplu, tocmai având în vedere obiectivele pe care le-a amintit antevorbitoarea mea. Mulțumesc foarte mult, domnule Zdroievski. Trecem acum la raportorii din umbră. Domnul Nekov, două minute. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș vrea să încep prin a mulțumi raportorului, domnul Zoevski. Susțin abordarea sa de a avea o mai mare vizibilitate pentru sectorul cultural în general. De asemenea, susțin, uh, îl susțin pe domnul Zdroevski pentru că, într-adevăr, există o lipsă de referință la cultură în textul uh, legislativ propus. Asta duce la probleme cu finanțarea europeană a sectorului, a proiectelor din sector. În calitate de raportor din umbră vreau să subliniez trei lucruri. Să încep cu chestiunea problematica bugetului de coeziune. Din 2008, bugetul de coeziune a fost subminat. Ă, persoane din ă, zonele mai sărace n-ar trebui să suporte ă, povara faptului că Uniunea Europeană părăsește, că Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană al doilea rând, cred că propunerea de fonduri alocate pe cele Uh, cinci scopuri principale, e o propunere foarte bună. Acestea sunt o Europa mai inteligentă, o Europa cu emisii reduse de carbon, conectată, socială, uh, implementarea uh, pilonului european de drepturi sociale și o Europa mai aproape de cetățenii săi, bazată pe dezvoltare rurală și pe dezvoltarea zonelor de costă. Până aici toate bune. Comisia totuși a folosit uh, argumentul că trebuie să se facă economii în viitorul CFM. De aceea, Comisia propune ca numai primele două scopuri să fie finanțate prioritar uh, pe seama celorlalte trei. Întrebarea mea este unde se poziționează pilonul social uh, în acest context. Cred că acest pilon trebuie să aibă finanțare prioritară, pentru că altfel va fi doar o declarație politică goală. În al treilea vreau să subliniez o altă slăbiciune pe care am uh, văzut-o în regulamentul propus. Asta are legătură cu indicatorii pentru pilonul european de drepturi sociale. Acești indicatori sunt cantitativi în predominant și nu sunt suficient de scriși. Ca raportor din umbră intenționez să propun amendamente în această direcție și aș vrea de asemenea să adaug că cel puțin 10% din fondurile alocate în uh, fondul de dezvoltare regională trebuie să Uh, fie folosite pentru a face față crizei demografice, cred că este o problemă uriașă și trebuie să alocăm fondurile respective. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Trupă. Susțin uh, total abordarea domnului Gordievski că fondul de coeziune ar trebui să acopere și cultura și să dea mai multă vizibilitate și să facă posibile investițiile și tehnologiile și industriile creative sunt complet legate. Știm că industria creativă reprezintă 5% din PIB european, cel puțin, deci sunt complet de acord cu această chestiune. Vreau să mă întorc la problema bugetară la care s-a referit domnul Nicov. Avem două probleme. Una este suma din buget și pentru fonduri structurale. Și asta e legat de problema uh, sumei totale a CFM-ului. Dacă vrem să avem mai mulți bani, uh, după părerea mea, asta e posibil numai dacă stabilim resurse proprii noi, pentru că statele membre nu vor mai uh, uh, da mai mulți bani decât au uh, spus că vor da deja și asta e o problemă în lupta noastră cu statele membre. A fost această propunere a unei taxe digitale și după deci am fost în Silicon Valley, sunt și mai convinsă că această idee e corectă și că trebuie să îi convingem pe colegii din uh, guvernele statelor membre că ar trebui să fie mai multe posibilități, mai ales în domeniul educației, uh, culturii, agende digitale, uh, să facem rost de bani la buget. Apoi începește fondurile de coeziune. Ieri la televiziunea germană s-a anunțat că trei sute de milioane din fondurile structurale Uh, nu pot fi finanțate din lipsă de uh, cofinanțare. Deci problema uh, se înrăutățește și trebuie să gătim o soluție pentru că altfel degeaba bugetăm noi aici dacă nu există cofinanțare. regiunea nu pot face nimic. Și apoi avem o mare problemă socială. Deci la negocierile CFM care se apropie va trebui să examinăm îndeaproape această problemă. Mulțumesc foarte mult, Helga. Și acum mă uit în sală. Comisia. Dorește comisia să ia cuvântul? Bitte. Vă rog, două minute. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de aviz și pentru contribuțiile membrilor. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru contribuțiile la discuție. Am uh, unul sau două comentarii, foarte scurte, dacă îmi permiteți. Mai întâi, cultura rămâne una dintre prioritățile în propunerea Comisiei și subliniez faptul că comisarul meu este extrem de uh, atașat de importanța acestui domeniu și iau notă de amendamentele care au fost fă, făcute în, la proiectul de aviz deja. Aș sublinia în legătură cu uh, cele mai recente amendamente. Întotdeauna e o problemă să convingi statele membre să adauge mai mulți indicatori la orice listă deja existentă, indiferent cât de lungă e lista respectivă, ei întotdeauna încercă să reducă lista, așadar va fi o dezbatere interesantă. Un comentariu final uh, ca să fac legătura cu referința la finanțarea generală și disponibilitatea financiară și provocările cu care ne confruntăm. Cred că unul dintre punctele pe care Comisia le-a subliniat în abordarea sa generală este de a încerca reducerea poverii administrative, de, simplifica, de a simplifica procesul pentru a crește uh, livrarea fondurilor. Este probabil cea mai mare provocarea care ne confruntăm în această perioadă și există decizii incomode care trebuie luate. Una dintre aceasta, care știu că nu e foarte populară printre toți membrii Parlamentului și Comisiei, este uh, mutarea de la M plus 3 la M plus 2 a ratei automate de uh, indexare. Regula M plus 3 a fost unul dintre factorii contributori, factorii care au contribuit la problemele pe care uh, tocmai le-ați identificat în legătură cu Uh, creditele de plată rămase neplătite. Uh, rata actuală de implementare este prea redusă, nu putem avea aceeași situație în, în uh, următorul CFM 2021-2027 și e una dintre problemele pe care încercăm să le abordăm prin propunerile din acest regulament. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Struievski, vă rog! Bardzo dziękuję za tą Mulțumesc foarte mult pentru această ultimă observație. M plus 2, da, este un element foarte important, dar vreau să vă mai atrag atenția asupra două lucruri care sunt foarte importante. Indicatori ulteriori care integrează și cultura ar putea spori flexibilitatea proiectelor. Nu cred că în acest fel ar îngreuna sistemul. Cu cât avem mai mulți indicatori care arată că un proiect este interesant, cu atât mai bine și tocmai despre asta e vorba. Nu dorim să îngreunăm mai mult sistemul și vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. În ultimii cinci ani, când a fost vorba de cultură, s-au luat anumite decizii negative. De pildă, din fondul de coeziune nu s-au putut finanța proiecte noi sau s-a redus suma pe care o puteam finanța din uh, aceste fonduri europene. Iată de ce multe țări uh, s-au retras din aceste proiecte, țări care vreau să financeze aceste proiecte. Cultura a fost pur și simplu eliminată din aceste proiecte. proiecte. Există această tendință și ne vom confrunta, din păcate, pe viitor cu această tendință unde acest 5% uh, din domeniul creativ se va reduce și mai mult dacă nu investim mai mult. I-am uh, mulțumit uh, Helgei Trupel că a stat în fruntea delegației noastre la San Francisco și a fost foarte important pentru că acolo am văzut clar ce pot face fondurile publice pentru dezvoltarea tehnologiei. Și în acest fel se sporesc șansele economice ale Statelor Unite în ansamblu. În uh, final doresc să vă rog să-mi uh, înaintați amendamente sau să sprijiniți amendamentele mele. Ar trebui să spunem adevărul, dar adevărul din păcate nu e tocmai roz, pentru că nu suntem tocmai încurajați să facem investiții. Fondurile care sunt disponibile sunt limitate și nu sunt folosite la maxim pentru că nu pot fi alocate, nu pot fi folosite la maxim, nu pentru care lipsi finanțarea, ci pentru că există obstacole suplimentare care au fost create. Raportorilor și raportorilor din umbră, mult succes în continuare. Repet, termenul limită pentru amendamente este 2 octombrie, ora 15, vot în comisie 8 octombrie. Comisia Regii, competentă pe fond, va vota pe 21-22 octombrie, după cum se vede, calendarul este foarte strâns. Vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru asta și anume discuția unui proiect de aviz referitor la alcătuirea programului Invest EU. Colegul Jambatski, Jambatski este raportor din raportor, însă nu e prezent. Dacă am înțeles bine, Emma McClarkin va prezenta raportul. Emma, ai cuvântul, te rog, maxim 5 minute. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Scuze uh, pentru domnul Giambațchi că i-a întârziat avionul și de aceea trebuie să îi prezint eu proiectul de aviz privind programul InvestEU. După cum știți cu toții, sunt încă multe probleme structurale în Uniunea Europeană și e nevoie de mai multă coerență și mai multe reforme. Programul InvestEU, așa cum a fost propus de Comisie, încearcă să abordeze aceste chestiuni și scopul este să uh, pună ordine în diversele instrumente financiare europene, CP, FC și COSPI, bazându-se pe planul Juncker și Propunerea este de a se introduce următoarea structură. EU Invest va consta în uh, fondul de investiții, InvestEU, uh, Advisory Hub-ul și după aceea portalul uh, de internet InvestEU, care să mobilizeze fondurile publice și private și care va juca un rol crucial pentru proiectele de investiții ale partenerilor financiari, și se așteaptă să mobilizeze 650 uh, de miliarde de euro în investiții adiționale în perioada 2021-2027. Un alt aspect important este introducerea unui compartiment uh, dedicat statelor membre pentru fiecare zonă de politici, în care fiecare stat poate voluntar să-și uh, canalizeze 5% din fondurile de coeziune și principalele domenii în care se va concentra investiu vor fi infrastructura sustenabilă, cercetarea și dezvoltarea, IMM-urile și investițiile sociale și capabilitățile. După cum ați văzut, deja s-a încercat identificarea zonelor care intră în competențele cheie ale Comisiei. Printre priorități erau în special investiții sustenabile, promovarea oportunităților egale, întărirea capabilităților umane și concentrarea pe tineri. Și în special în ce privește reforma structurală crucială, trebuie să nu Uh, uităm de criteriile unui management financiar solid și nevoia de a menține o abordare sustenabilă. La fel de importante, la fel de important sunt tinerii, pentru că ei sunt o parte centrală a economiei noastre și susținerea eforturilor acestora este uh, extrem de importantă în dezvoltarea economiei noastre și dezvoltare. Nu voi intra în mai multe detalii, dar aștept comentariile dumneavoastră și amendamentele. Mulțumesc! Mulțumesc, trecem la raportorii din umbră și începem cu domnul Morgano, două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, vreau să mulțumesc uh, acelora care au citit introducerea raportorului. Acum, în ce privește proiectul, trebuie să vă mărturisesc că există neclarități referitor la câteva din propunerile raportorului. Cred că propunerea Comisiei e una cât se poate de pertinentă. De pildă, în ceea ce privește investițiile în infrastructurile, soci- infrastructurile sociale, în sectorul sănătății, sectorul sprijinirea persoanelor um, cu dezabilități, integrarea refugiaților și imigranților. Având în vedere că statul social se confruntă cu o presiune deosebită, mai ales având în vedere că s-au confruntat cu presiuni considerabile. Mă refer și la sectorul terțiar, la ONG-uri. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să vină cu mecanisme de piață pentru a sprijini um, aceste inițiative, mai ales cu fondul Invest EU. Am constatat cu plăcere că Raportul a pus accentul pe industrie creative și voi înainta amendamente, vă spun de pe acum, pentru a include valoarea duală a industriei creative și culturale care generează pe de-o parte creștere durabilă, ocupație a forței de muncă și pe de altă parte promovează valorile, cultura și identitatea europeană pe glob. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Helga! Yes, uh, in gen- da, în general aș uh, susține, sigur, uh, mai ales ideea vizibilității industriilor creative, dar uh, dacă mă uit la acest tabel, văd stabilirea programului EU Invest, ce facem? Reinventăm roata? De ani de zile am discutat despre investiții în viitor și acum facem din nou? pentru a suta oară, deci uneori pentru mine e ciudat modul în care funcționăm, în care lucrăm. Da, avem foarte multe probleme și cu planul Juncker și Horizon 2020 și acum luăm totul de la început, uneori. Aș vrea să punem lucrurile la oaltă și să nu începem uh, totul uh, de la zero. Ja, vielen Dank. Frau Bild, bitte. Mulțumesc, doamna Bilde. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur. Mulțumesc, doamna președinte, doamna raportor. Conform fișei practice a Comisiei Investuie, citez, acest fond se bazează pe succesul, este succesorul planului Juncker. Cred că putem să ne așteptăm la și mai rău, pentru că până în prezent eficacitatea instrumentului de garanțare a finanțării în favoarea IMM-urilor a lăsat foarte mult de dorit. Uh, raportul Curții de Conturi 2017 a fost mult mai sever decât vrea să admită Comisia în introducerea proiectului său de regulament. De fapt, conform Curții de Conturi, numai 40% dintre eșantionul analizat de împrumuturi erau împrumuturi date unor întreprinderi care uh, avuseseră dificultăți în a obține împrumuturi de la bănci comerciale. O cifră care nu diferă de 43% Uh, cea din 2011. Deci, în majoritatea cazurilor, aceste garanții uh, ofereau practic uh, un ajutor uh, nemeritat și unor companii care nu reușeau să rezolve, să rezolve împrumuturile pe piața privată. Suntem foarte departe de imaginea pe care vrea să o vândă Comisia drept instrument panaceu care să stimuleze faimoasele startup-uri uh, și inovația. Am, pura, am putea să ne dorim o, mai multă inovare, dar dacă citim expunerea de motive, uh, care este de o fanfaronadă incredibilă, vedem că uh, e uh, omenesc să greșești, dar să perseverezi este diabolic. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Silvia Costa. Sì, io ringrazio molto la tua Silvia Costa, nu, nu, stai o clipă. Nu, trebuie să dau cuvântul Uh, unui alt coleg care s-a înscris la cuvânt înainte, colegul Samedici, vă rog, un minut. Uh, well, <clears throat> I'll, I'll be making uh, my intervention, Madam Chair, on, on behalf of our EPP Shadow Rapporteur, Mr. Zak. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi interveni în numele domnului Zacorakis, care nu a putut fi uh, prezent. Deci, în numele domniei sale, țin să-l felicit pe domnul Zambaschi pentru uh, munca depusă și să vă comunic câteva dintre pozițiile grupului nostru. Suntem în mare parte de acord cu pozițiile propuse în proiectul de aviz. Și uh, ar trebui să subliniem că ar trebui să investim mai mult în oameni pentru a uh, ridica nivelul de competențe și capacități, mai ales în rândul tinerilor și tinerilor uh, întreprinzători și trebuie să consolidăm um, programele de investiții strategice um, pentru toate uh, oportunitățile pe care foarte bine le-a menționat în text uh, raportorul. Noi credem de asemenea că trebuie să oferim un sprijin mai susținut IMM-urilor, întreprinderilor sociale, instituțiilor uh, educative și să încurajăm și uh, Uh, microfinanțarea și instrumentele de microfinanțare. Trebuie să ținem cont și de provocările demografice ca să putem investi mai mult în uh, tineri, în uh, programe sustenabile și de asemenea să susținem mai mult zonele montane izolate, insulare. Și aceste principii ar trebui să se regăsească în diferite, diferite domenii de politică și uh, să ne concentrăm pe ceea ce putem folosi în cel mai eficient oferirea de aceste garanții pentru proiecte cum ar fi infrastructuri durabile, Uh, cercetare, inovare, digitalizare și de asemenea spuneam, deci uh, susținerea IMM-urilor și a competențelor digitale. Trebuie să uh, susținem crearea și utilizarea sinergiilor și de asemenea și în domeniul culturii, educației, sportului, inclusiv la nivel de infrastructuri, pentru că astfel de instrumente ar îmbunătăți dezvoltarea locală, creșterea, oferirea de mai multe locuri de muncă și um, raportorul a ales foarte bine să sublinieze uh, rolul important jucat de aceste, acest sector al culturii și sectoarele învecinate și lipsa de sprijin suficient pentru uh, acest tip de instituții. Mulțumesc foarte mult. Acum Silvia Costa, un minut, te rog. Da, câte mi se pare important să precizăm un lucru, mulțumesc că înainte raportorului. Există mai multe domenii unde trebuie să investim, uh, și anume cultură. În uh, versiunea comisiei, uh, această dimensiune se va introduce în IMM-uri. În timp ar trebui să se introducă și la titlul domeniul social, competențe și cultură. Cred că e important să completăm acest titlu. Din experiența noastră, singurul fond de garanție de care s-a ocupat comisia noastră a fost cel pentru Europa Creativă. Da, e un fond care, deși a intrat în vigoare doar în urmă cu 2 ani, a făcut uh, un progres important cu investiții de 250 de milioane de euro și 16 fonduri cu 50% fonduri pentru cultură, 50% medie. Îngrijorarea pe care eu o scot în evidență este clar că adăugarea unor resurse suplimentare va fi greu, dar pentru a nu pierde specificitatea instituțiilor profit și non-profit, cred că trebuie să se facă o trimitere clară la faptul că experții din domeniile diferite trebuie să fie, să aibă o legătură și cu cultura, pentru că acum nu se înțelege clar că va exista o diviziune între experți. Mulțumesc foarte mult! Comisia dorește să se pronunțe? Bine. Atunci, dau cuvântul Emei uh, pentru raportor. Um, Mulțumesc uh, colegilor pentru implicare, pentru sprijinul uh, exprimat de asemenea pentru abordarea raportorului. Într-adevăr, ideea cheie ar trebui să fie acestea simplificarea accesului la aceste finanțări și cred că uh, de aceasta de insista pe valoarea adăugată care trebuie să fie un criteriu cheie pentru programul Invest uh, EU. Deci așteptăm cu interes uh, etapele următoare și data limită pentru amendamente până la 1 octombrie. Mulțumesc! Mulțumesc, Emma. Aș fi repetat și eu termenul limită pentru amendamente 1 octombrie, ora 17 vom vota pe 8 noiembrie la Comisia CULT și Comisia Econ împreună cu Comisia pentru Buget va vota pe 20 noiembrie și aici avem așadar un calendar uh, strâns pe care trebuie să respectăm pentru noi, 1 octombrie, 17 pentru amendamente. Vă mulțumesc! Aproape că am ajuns la sfârșitul ordinii noastre de zi. taman la fix. Dorem doar să vă atrag atenția că următoarea întâlnire are loc pe 10 octombrie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Da, lasă-mă să termin propoziția. Și pe 11 octombrie de la 9 până la 12.30 sper să vă văd cu toții aici Helga s-a anunțat la diverse, te rog. AVMS next week in um, Strasbourg on the plenary. Is... Dar uh, ce se va întâmpla la Strasbourg în plenară? Doar vot sau și dezbatere? Geben... Cred că nu va exista nicio dezbatere, doar vot. Cel puțin așa s-a planificat până acum. Pentru că totul e cât se poate de contratimp încât nu prea mai reușim. Cel puțin așa mi s-a spus. Gut, dann... Foarte bine, așa că vă las să plecați. O seară bună tuturor. Doamna președinte are amabilitatea de a mulțumim și interpreților și ne urează și nouă o seară bună. Și noi vă urăm la fel. La revedere!